că reuniunea de joi dimineața e mai dificil de lansat, însă, iată, persoanele cele mai importante au sosit, deci putem începe. Reuniunea de astăzi este consacrată reuniunii Bal reuniunilor balcanice, misiunilor balcanice ale uh, PESA. Trei misiuni vom uh, discuta astăzi. Misiunea EULEX Kosovo, Uh, vom avea un schimb de opinii cu domnul, domnii Klompenhauer și Yves de Kermabon, apoi vom vorbi despre operațiunile și misiunile PSAC în Bosnia și Herțegovina. Sigur că e foarte greu să vorbim despre uh, misiuni uh, PSAC în Bosnia și Herțegovina, în Balcani, Uh, pentru că acolo au început aceste misiuni. Această regiune a fost un adevărat uh, laborator pentru misiunile PSAC. În anii 90 Europa a fost obligată să recunoască că a eșuat pe acest plan, iar aceste misiuni uh, de atunci încoace arată că proiectul european și credibilitatea europeană în această regiune sunt valabile. Începem cu misiunea EULEX. Știm că Uh, statutul Kosovo rămâne o problemă sensibilă. Cu ocazia întâlnirii cu domnul Șutanovac, ministrul uh, sârb al uh, apărării, am spus acest lucru. Am dorit ca în comisia noastră să ne axăm pe rolul nostru, să nu revenim asupra chestiunii independenței statutului Kosovo și să ne ocupăm de rolul misiunii PSAC în Kosovo. EULEX activează într-un cadru sensibil pe plan politic, având în vedere uh, problema statutului Kosovo, însă trebuie să recunoaștem că EULEX e rodul unei acțiuni comune, a unui acord unanim între cele 27 de state membre. Nu există divergențe de păreri între statele membre, oricare ar fi poziția acestora cu privire la statutul Kosovo, în legătură cu faptul că această misiune pentru statul de drept este necesară eu care am luat parte la toate negocierile cu privire la statutul Kosovo, pot să vă spun că uh, e stabilit, e hotărât că implicarea Uniunii Europene e necesară, indiferent de statutul Kosovo. Pentru că de ani de zile, independent de uh, problema statutului, toată lumea e de acord că statul de drept uh, e mai important. Misiunea EULEX este foarte ambițioasă, este cea mai mare dintre misiunile PSAC și, și pe plan calitativ este foarte important, pe planul autorităților vamale, al justiției și militar, EULEX are puteri executive. Am spus contextul rămâne uh, complicat. Uh, am constatat acest lucru uh, cu ocazia desfășurării EULEX la Priștina, la Belgrad. Uh, Um, această misiune face obiectul uh, unor critici care mie mi se par exagerate câteodată și poate chiar contradictorii. E valabil acest lucru și în domeniul acțiunii judiciare. Uh, recent au avut loc evoluții care au uh, suscitat foarte multe observații. Um, toată lumea se așteaptă ca această misiune să dea rezultate spectaculoase imediat, ori uh, construirea statului de drept și a democrației necesită rigoare, minuție și răbdare. Această misiune nu trebuie să uh, facă propagandă, ci să obțină rezultate. Și pentru a obține rezultate concrete, procesul este îndelungat o altă chestiune sensibilă, desfășurarea geografică a EULEX, problema nordului Kosovo, rămâne de actualitate și desfășurarea misiunii această parte a Kosovo pune încă probleme, care sunt tipurile de desfășurare, care sunt modalitățile, care ar fi calendarul pentru cei care ar dori ca eficiența să uh, treacă pe planul 2, Um, trebuie să înțeleagă că calendarul stabilit pentru misiunea EULEX este foarte bun, e bine stabilit. Iată observațiile mele de introducere. Aș dori să dau cuvântul domnului Klompenhauer, comandantul operațiunii civile al Uniunii Europene și apoi domnului uh, general de Kermanbon. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că e o onoare, dar și o plăcere pentru mine să particip la reuniunea Comisiei dumneavoastră pentru a doua oară pentru a reprezenta uh, operațiunile civile ale uh, PSAC. Împreună cu domnul Kevin Trop am vorbit prima dată de misiunea din Afganistan Astăzi îmi revine plăcerea și onoarea să discut împreună cu domnul Yves de Kermanbon uh, pentru acest uh, schimb de opinii în legătură cu ideile noastre legate de misiunea EULEX. Aș dori să continui în engleză acum Reuniunea de astăzi sosește la momentul potrivit uh, pentru că evenimentele de duminica trecută din Mitrovița ne arată care sunt uh, principalele confruntări cu care, uh, la care este supus EULEX în următoarele luni. Mandatul mesiunii a fost extins cu doi ani și aceste provocări reprezintă miezul eforturilor noastre. Pentru mine, aceste provocări sunt în număr de trei. În primul rând, EULEX a intrat într-o fază de tranziție, de transformare. Prin lansarea unor anchete publice uh, în cazuri de corupție publică care au schimbat total percepția pe care publicul o are în Kosovo în legătură cu această misiune. Apoi, a deschis calea pentru o dramatică, ca să folosesc un cuvânt puternic, consolidare a statului de drept în Kosovo. Și, așa cum spuneți, domnule președinte, felul în care aceste anchete uh, se vor fi uh, desfășurate va necesita timp, dar și sprijin. Și nu numai sprijinul dumneavoastră și al statelor membre, dar și sprijinul partenerilor internaționali ne bazăm pe un dialog uh, privilegiat pe care îl aveți dumneavoastră cu Kosovo pentru a transmit, transmite un mesaj puternic în legătură cu uh, EULEX și cu sprijinirea statului de drept. Progresele în ce privește combaterea crimei organizate și a corupției sunt în curs. Misiunea activează nu numai la Pristina, ci abordează aceste chestiuni și în uh, restul teritoriului. Sigur, și aici revin la punctul 2 din prezentarea mea, situația din Nord încă uh, reprezintă, prezintă foarte multe provocări. Progresele cheie vor depinde de faptul că toate părțile implicate trebuie să înțeleagă că e nevoie de o soluție politică pentru a uh, continua, pentru ca misiunea să continue în Kosovo. În, uh, răstimp, în, în, în, între timp, misiunea va continua să meargă într-o etapă uh, pas cu pas. Vom încerca să consolidăm uh, justiția și statul de drept. Scopul nostru e să uh, avem o reformă a justiției prin reintegrarea uh, judecătorilor sârbi în sistem, uh, Uh, dar, după cum spuneam, uh, așteptăm uh, probleme în săptămânile următoare și sperăm ca un nou tribunal de, să fie deschis la Mitrovița în viitor. Sigur că mai sunt și provocarea cea mai mare este ca uh, situația din nord să rămână stabilă în continuare și desfășurarea forțelor noastre se vor ocupa de acest uh, obiectiv. Și ajung și la profesionalismul instituțiilor din Kosovo. Trebuie să ne asigurăm că eforturile noastre sunt durabile și trebuie și să permitem o perioadă de tranziție lentă care să se uh, bazeze pe criterii obiective și această tranziție lină reprezintă temelia uh, parteneriatului nostru cu autoritățile din uh, Kosovo și uh, extinderea mandatului misiunii depinde de această relație, după cum am spus. Deci, având în vedere aceste date, trebuie să ne asigurăm că autoritățile din Kosovo sunt, se implică mai mult în sprijinirea statului de drept. Iată prezentarea mea, domnule președinte, și vă dau din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule Klompenhauer. Domnul de Kerman Bon. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membrii ai subcomisiei sede, dați-mi voie să vă spun în primul rând că este o onoare pentru mine să mă aflu aici astăzi pentru a vă face o prezentare informativă a situației din Kosovo. În primul rând, dați-mi voie să-mi cer scuze, fiindcă trebuia Uh, să ajung aici pe data de 27 aprilie. Dar, din păcate, a trebuit să anulez uh, în ultima clipă din cauza evoluțiilor de la fața locului din Kosovo, care necesitau prezența în Priștina. Mă refer la situația de la Ministerul Transportului și Telecomunicațiilor și uh, în alte locuri am reușit să, am reușit să mă întâlnesc cu doamna Unașec în Priștina după aceste evenimente și uh, să îi cer scuze în acest sens. Sper că înțelegeți de ce a trebuit să amân această întâlnire și să-mi acceptați scuzele. Astăzi voi face tot ce îmi stă în putință să vă fac o prezentare um, care va fi alcătuită din trei părți. Mai întâi vă voi prezenta principalele caracteristici ale misiunii, pe scurt, după care voi vorbi despre realizările misiunii și, în concluzie, voi discuta provocările care rămân și îngrijorările. Acum, car caracteristicile misiunii. EULEX, după cum bine știți, este cea mai mare misiune cu 1717 angajați și 1097 uh, de angajați locali. angajați internaționali provin din toate cele 27 de state membre și din șase țări terțe, SUA, Canada, Croația, Norvegia, Elveția și Turcia. Bugetul actual este 155 de milioane de euro. Știm cu toții cât înseamnă această sumă din bugetul PSAC. Este prima misiune cu un mandat executiv, ceea ce este foarte important, dar uh, aș dori să subliniez că miezul activităților reprezintă monitorizarea, evaluarea și consultarea autorităților locale. Răspunderea reprezintă un principiu, responsabilitatea reprezintă un principiu de bază. Iar uh, autoritățile sunt cele care uh, țin frâiele. Noi suntem doar, uh, avem un rol de asistență. Iar la întâlnirea cu premierul, vreau să vă spun că am vorbit despre importanța autorităților kosovare care trebuie să își asume uh, rolul în lupta împotriva corupției. Bineînțeles că eu sunt pentru a, o, aceast, o astfel de atitudine. Întotdeauna am dorit un partener puternic în acțiunile noastre. EULEX este și o misiune tehnică, nu una politică. Mandatul său este clar. Este vorba de statul de drept, și nu este vorba acum de statutul regiunii Kosovo. Acțiunea comună EULEX a fost adoptată de toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv cele care nu au recunoscut independența Kosovo. Mandatul este clar și va fi executat în funcție de mijloacele și capacitățile noastre, în ca, asta în cazul în care nu va fi schimbat. O ultimă caracteristică pe care aș dori să o subliniez aici este natura sa integrată. Misiunea este formată din uh, poliție, justiție și uh, vamă, acestea sunt cele trei componente și trebuie să existe um, o cooperare între aceste elemente pentru succesul misiunii, ceea ce nu este deloc ușor, fiindcă Kosovo este un mediu de lucru complex, iar uh, angajații um, au o uh, pregătire diferită și, uh, și un bagaj cultural diferit. Chiar și uh, în țările noastre această gen de cooperare este adesea problematic. Pilonul polițenesc este cel mai mare și include departamente polițenești cu cu IPU și SPU și un departament special de poliție. Pilonul justiției este al doilea camărime, care are 18 din 25 sec secretari și 18 judecători. După cum vedeți, uh, cerem uh, procurori, mă scuzați, înainte era vorba de procurori, cerem procurori și judecători în continuu statelor membre și vă voi mai vorbi despre acest lucru la sfârșitul prezentării mele. Se dorește independența judecătorilor și autonomia procurorilor. Aceste principii sunt fundamentale, chiar dacă mediul de lucru, într-o misiune care are un mandat complex, diferă foarte mult de condițiile de lucru ale acestor persoane, judecători și procurori, la ei acasă pilonul vamal uh, este cel mai mic, dar uh, este în creștere, fiindcă s-ar putea să-și asume noi competențe în uh, nordul Kosovo. Voi reveni la această chestiune mai târziu în prezentare. Realizările acum. În primul rând, desfășurarea EULEX pe tot teritoriul Kosovo. În faza de planificare nu era o realizare ușoară. Nu vreau să vorbesc despre situația de la New York din 2007 și noua uh, rezoluție a Consiliului care a înlocuit rezoluția 1244 și negocierile troică din, de la sfârșitul 2007. Dar doresc să vă amintesc de faptul că după declarația de independență a Kosovo în februarie 2008, două uh, of, birouri vamale din uh, Kosovo, din, din, din Kosovo au fost uh, incendiate și au existat alte evenimente violente care au dus la moartea a doi polițiști. În ciuda acestui, acestor evenimente, toate uh, întreaga misiune a fost desfășurată în uh, pe 9 decembrie 2008. Acest lucru, cum am spus, s-a desfășurat în, uh, în toată, pe tot teritoriul Kosovo. Componenta, toate componentele au fost desfășurate iar programul uh, oficiilor uh, vamale era de la 9 la 5 în toate, zone, în toate zilele săptămânii. Și totul s-a întâmplat fără incidente. Angajații noștri au avut o activitate extraordinară. Vreau să mulțumesc uh, cu această ocazie lui Umberto Zanghe și uh, altor colegi care au um, încununat cu succes această miniune, misiune imposibilă. Partea de nord a Kosovo a devenit un fel de uh, zonă duty-free. M-a bucurat uh, următoarea declarație din mass media a directorului general uh, Vamal, care pe 23 martie anul acesta a spus că anul trecut a, situația a fost mai bună decât în alți ani. Prezența EULEX ne-a ajutat uh, să luptăm împotriva contrabandei și a infracțiunilor, iar contrabanda a scăzut cu 18%. Veniturile pierdute în Nord erau estimate la 2 milioane de euro pe săptămână. Infractorii din uh, această zonă au încercat să împiedice prezența EULEX, de pildă prin ridicarea de blocaje rutiere, dar uh, aceste acțiuni au eșuat. EULEX și-a menținut uh, prezența la punctele de trecere non-stop și am reușit să oferim asistența necesară. Cu această ocazie aș dori să subliniez că cooperarea cu CAFOR a fost excelentă la toate, nivel, la toate nivelurile. Suntem în contact permanent cu CAFOR și um, cunoștințele mele militare mi-au permis să, să știu ce anume pot cere uh, CAFOR-ului și ce nu. Și prezența mea în Kosovo a, avut, a fost un avantaj în ceea ce privește uh, adaptarea la acest mediu complex cât mai repede cu putință. O altă realizare a EULEX este următoarea. Acum un an, albanezii kosovari au început să-și reconstruiască casele într-o zonă uh, cu componența amestecată etnică care fus, aceste case fuseseră distruse în timpul războiului și fuseseră nelocuite în ultimii 10 ani. Sârbii kosovari s-au opus acestei acțiuni și a izbucnit violența. Acest uh, lucru a reprezentat un, un test pentru misiunea EULEX, pentru unitățile de control, iar uh, poliția kosovară era la început copleșită de această situație. Iar uh, pilonul nostru polițenesc uh, a dat o mână de ajutor și CAFOR uh, a fost gata să acționeze în cooperare cu EULEX, dar nu a trebuit să își desfășoare trupele. Hotărârea EULEX de a-și folosi competențele de executare în mod uh, proporțional în acest mediu complex, fără să cauzeze victime și pierderi vieții omenești, a adus la hotărârea NATO de a reduce trupele CAFOR în Kosovo și a dat având credibilității Uniunii Europene. În ceea ce privește uh, justiția, vreau să vă amintesc de volumul de lucru care se adunase de la un mic și faptul că sistemul judiciar era destul de slab. Pilonul justiției a primit acces uh, la dosare foarte târziu de la un mic, misiunea 1 în Kosovo. Iar accesul la birouri a fost și el um, destul de tergiversat uh, și um, um, amânat. Iată Acum nu o să vă dau foarte multe detalii despre cazurile, despre dosarele care au fost uh, urmărite în justiție până acum. Este vorba de cazuri de corupție, crimă organizată, crime de război, terorism și uh, crime interetnice. Angajații noștri sunt prezenți în toate uh, tribunalele și instanțele. Nu vreau să intru în detalii acum, dar uh, aș dori să vă aduc la atenție faptul că autoritățile judiciare au uh, invitat 11 martori albanezi uh, să depună mărturie în fața judecătorilor. Acesta este un pas înainte fiindcă este vorba de cooperare judiciară între Belgrad și Priștina. EULEX a jucat un rol foarte important în înlesnirea acestui proces și experții consideră că acesta este o evoluție foarte importantă în ceea ce privește crimele de război în ultimii ani. S-a descoperit și un, um, un mormânt comun, o groapă, o groapă comună la, în zona Rașca. Eulex uh, își folosește contactele cu Belgradul destul de rar, totuși am fost la Belgrad, Belgrad de două ori, am fost și la Scopie pentru a discuta chestiuni cum ar fi crima organizată, de pildă. Eulex are un birou regional la Belgrad iar angajații noștri se deplasează la Belgrad pentru motive tehnice, pentru a discuta cu ministrii de justiție și afaceri, cu ministrul de justiție, ministrul de justiție, afaceri interne și finanțe. Și lucrează strâns cu domnul Peter Sorensen, în altul reprezentant în Belgrad. Protocolul polițienesc cu Belgrad a permis să avem uh, un uh, schimb de informații care ne ajută să combatem crima organizată în regiune, iar uh, misiunea se ocupă de aranjamente tehnice similare în ceea ce privește justiția și VAM și securitatea. Mandatul nostru include combaterea corupției și crimei organizate. Perchezițiile de la Ministerul de Transport și Telecomunicații reprezintă un exemplu grăitor al acestui efort, dar acesta este doar începutul. Aș dori să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi lui Peter Face pentru ajutorul său la nivel local, precum și în momentul în care trebuia să se ia decizii grele. Mă bucur foarte mult că guvernul kosovar în luna martie a înființat uh, un grup de lucru împotriva corupției cu cinci procurori kosovari și trei uh, procurori UE. Am cerut o evaluare a modului în care se poate îmbunătăți eficiența acestui uh, grup special. Săptămâna, luna trecută m-am întâlnit cu premierul și am uh, vorbit despre importanța combaterii crimei organizate și corupției în spiritul parteneriatului. Priștina ia raportul de progres al Comisiei în serios și am dorit să mulțumim Comisiei pentru faptul că putem să avem și noi o contribuție la următorul raport. Acesta este doar unul dintre multele exemple de cooperare. În ceea ce privește omologii la nivel local, am cooperat foarte bine cu toți actorii statului de drept din Kosovo, cu premierul, cu care mă întâlnesc uh, săptămânal, și-a exprimat întotdeauna încrederea în EULEX și a dat dovadă de multă maturitate politică în, mod, în momentul în care uh, guvernul său a suferit scandalul perchezițiilor dintr uh, un minister. Consiliul de coordonare al statului de drept pe care îl prezidez se întâlnește la șase săptămâni și discută chestiuni strategice alături de ministrul de justiție, afaceri, interne și de ministrul de finanțe. Și um, avem contact permanent cu, și cu societatea civilă din Kosovo, permanent. În ceea ce privește răspunderea publică a misiunii, vreau să vă anunț că primul, prima ședință a um, Review Panel a avut loc. Aceasta este o, o mare realizare, fiindcă a fost destul de greu de pus la punct. Acum, în ceea ce privește nordul Kosovo. Kosovo își, își mărește prezența noi ne mărim prezența în, uh, în Nord. Conferința de presă comună de la Mitrovica, alături de ambasadorul italian și comisie, a reprezentat uh, încă un, uh, un semn al prezenței noastre sporite. EULEX um, oferă um, toate, tot spațiul necesar pentru această vizibilitate sporită. Avem activități comune la nivel uh, vamal și polițenesc uh, pentru a lupta împotriva crimei organizate și nu numai. Avem 15 ofițeri vamali care au, uh, au sosit, au fost recrutați de curând, ceea ce ne-a permis să ne reorganizăm structura și să ne eficientizăm activitatea. Și acum vedem cum trebuie să desfășoare controlul la punctele de trecere. Am uh, coordonat eforturile cu SUA, Comisia și alți actori implicați. Unele aspecte, cum ar fi împărțirea veniturilor provenite din impozite, uh, nu țin de competența EULEX. În ceea ce privește elementul polițenesc, am cerut să se asigure că avem 100 de angajați în toate departamentele polițenești din uh, zona de nord la nivelul justiției s-a dat dovadă de foarte multă flexibilitate și am putut garanta continuitatea uh, procesului judiciar la instanța din Mitrovița. În, și am uh, reușit să, să depășim daunele provocate de cutremurul de pe 10 martie în această zonă. Am reușit să transmitem un mesaj foarte clar tuturor comunităților și aș dori să laud aici uh, activitatea administrației noastre, care a jucat un rol foarte important în, um, în asigurarea securității și activității în această clădire. Acesta este doar uh, un pas mic din draga uh, noastră activitate. Am început uh, cu angajați EULEX, după care am adăugat angajați kosovari și albanezi și am fost foarte implicați în reintegrarea Uh, a doi judecători kosovari albanezi și sârbi, încercând să normalizăm situația statului de drept în uh, nordul Kosovo. Dar trebuie să ne asigurăm că vom putea consolida situația înainte de a merge mai departe, fiindcă situația este în continuare foarte anevoioasă. Noi am, fost, am avut succes până acum, fiindcă nu am fost nevoiți să ne retragem și dorim să păstrăm acest avânt. Dați-mi voie să trec acum la chestiunea mai sensibilă. Este vorba de chestiunea religioasă și moștenirea patrimoniului cultural. Uh, avem contact cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe din Kosovo și mă bucură uh, modul în care am, s-au desfășurat aceste contacte. Uh, mai întâi pe 18 martie which is doing a very good job. Această activitate este foarte bună. Am, am vizitat, am desfășurat vizite nenumărate și uh, mă bucură modul în care se desfășoară lucrurile. Am păsat un contact uh, strâns cu ambasadorul grec, care este intermediarul nostru pentru aceste acțiuni. Pe viitor, uh, viitorul viitorul fixing a fost discutat uh, de nenumărate ori cu reprezentanța ei CAFOR alături de mine. În ceea ce privește relația cu CAFOR, am spus mai devreme că aceasta este foarte bună. O să trec acum la cea de-a treia parte, care se referă la provocările cu care ne vom confrunta pe viitor. Vreau să vă spun că există mari provocări administrative și financiare cu care se confruntă misiunea noastră. Aceste provocări încă continuă să persiste într-o anumită măsură și vreau să spun că procedurile de achiziții actuale pur și simplu nu sunt adaptate la genul nostru de misiune. Există proceduri care durează prea mult de exemplu, recrutarea personalului este o provocare permanentă. Dați-mi voie să vă reamintesc că în 2007 mi s-a cerut să pregătesc desfășurarea rapidă a 2000 de angajați internaționali și 1000 deci 1000 de angajați locali și 1000 internaționali care, din cei 2000. Însă procesul de selecție al personalului pentru acel număr n-a putut să se deruleze, dat fiindcă nu fusese adoptat planul de acțiune comună. Complexitatea juridică și politică a dus la mari provocări în ceea ce privește posibila preluare de la experții un mic. Și de aceea vreau să solicit o um, gestiune centralizată a activelor care să poată fi utilizate pentru a răspunde la situații de criză. Și acest lucru va crește eficiența și credibilitatea PSAC. Și cred că dacă s-ar face un studiu detaliat al acestei situații cu privire la îmbunătățirea planificării militare și civile a misiunii PSAC, lucrurile s-ar um, îmbunătăți foarte mult. Am spus deja că n-am avut suficienți angajați în anumite regiuni și aș fi foarte recunoscător dacă ați putea să vorbiți cu guvernele dumneavoastră pentru a detașa suficient personal la misiune. Acesta este o provocare continuă. E important ca membrii misiunii la întoarcerea în țară, la sfârșitul uh, perioadei de detașare, uh, să se bucure de apreciere, fiindcă altfel va fi destul de dificil să mai fie detașați alt uh, angajați. O modalitate de a face acest lucru ar fi să se consolideze centralizarea selectării personalului în Bruxelles, lucru care ar duce la mari economii și ar facilita verificarea capacității profesionale a angajaților. Avem și flexibilitate în ceea ce privește numărul de personal contractat și mulțumesc Comisiei pentru eforturi în acest domeniu, însă în ceea ce privește gestionarea financiară a membrilor uh, Comisiei de către Comisia Europeană, Aș dori ca modificările să fie comunicate misiunii mai repede, din timp, astfel încât angajații să fie bine informați. Și nu în ultimul rând, principala preocupare este să nu fim politicizați. Suntem în Kosovo pentru a institui pentru a ajuta pe cei care se ocupă de statul de drept să-l, aju- să-l aducă mai aproape de standardele europene. Noi nu conducem Kosovo, nu ne ocupăm de politică. Sigur, unele dintre acțiunile noastre pot să aibă consecințe politice, de exemplu, dacă avem un om care este pus sub acuzare, dar nu ne ocupăm de politică. Asta o lăsăm pentru alții. Noi ne ocupăm de statul de drept. Este important să implicăm comunitatea internațională în aceste eforturi pentru a asigura credibilitatea misiunii, independența judecătorilor, autonomia procurorilor. Acestea sunt valorile europene. EULEX este determinat să păstreze impulsul dobândit și să-și îndeplinească mandatul în acest mediu uh, legal și politic foarte complex. Nordul Kosovului este o mare provocare. Ne continuăm uh, integrarea treptată și acolo. Am apreciat foarte mult sprijinul constant de la Bruxelles ne-am bucurat să o auzim pe barona Ashton, care a um, lăudat succesul EULEX în Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Monsieur Klampenauer, Monsieur Kermabon, merci pour ces... Domnule Klampenauer, domnule Kermabon, vă mulțumesc pentru aceste prezentări extrem de complexe, care sunt sigur că au dat naștere la multe, vor da naștere la multe discuții. Nu a fost nevoie să vă cereți scuze pentru faptul că nu ați putut să veniți pe 27 aprilie, dar am apreciat uh, faptul că um, ne-ați explicat situația și faptul că prezența dumneavoastră a fost necesară în Priștina. Ne-a informat și doamna Luna, ce care este raportor pentru Kosovo. În partea introductivă nu am menționat și trecutul dumneavoastră militar și uh, operațiunile din 2004 și 2005 pe care le-ați condus în CAFOR și a... asta mă duce la o întrebare. Ați menționat în trecere un lucru care ne preocupă pe noi la sede și anume legătura dintre misiunile PSAC ale misiunii europene și ONU. Există două teatre de acțiune, Afganistan și Kosovo, și nu există acord politic între Uniunea Europeană și ONU pe aceste două teatre și de aceea apar probleme tehnice. Sigur, în Afganistan sigur, asta um, duce la probleme și aș vrea să știu cum evoluează lucrurile din perspectiva procedurii uh, acestei corelări între UE și NATO. Este o problemă care se pune de multe ori aici. Deci care este legătura dintre poli- politica din Kosovo, EULEX trufe- și trupele CAFOR? Dacă ne puteți spune câteva cuvinte. Aș fi vrut de asemenea să vă pun și o întrebare de natură mai politică în ceea ce privește implicațiile tratatului de la Lisabona și înființarea Serviciului de Acțiune Externă asupra prezenței vizibile și consecvente a Uniunii Europene în Kosovo. E un exemplu pe care îl folosesc de multe ori um, și am fost uluit să văd că există cel puțin 5 drapele europene pe 5 clădiri diferite, lucru care complică și crește complexitatea situației și e greu de înțeles, nu doar de kosovari, ci și de europeni. Deci cine ce face acolo și care este statutul fiecăror dintre jucătorii prezenți în Priștina și cum colaborează între ei. Deci ce perspectivă aveți și ce putem aștepta din perspectiva creșterii coerenței coerenței și vizibilității acțiunii europene. Acestea sunt întrebările din partea mea și îi dau cuvântul acum doamnei Luna, ce raportoare pentru Kosovo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule de Kermabon, pentru prezență. Sigur, vă aștept scuzele. Am făcut asta și când am întâlnit în Priștina. Și, deși Uh, colegii mei și cu mine am fost dezamăgiți să nu vă întâlnim aici. Am fost în Priștina în 28 și am înțeles exact despre ce este vorba și v-am și spus asta pe 29. Aș vrea să-mi încep uh, intervenția lăudându-vă pentru activitatea EULEX, mai ales uh, în legătură cu acea situație. Să încep investigațiile și de asemenea, se efectuează acele percheziții la Ministerul Transporturilor, chiar și în birourile ministrului și acasă la el, după o perioadă îndelungată în care EULEX, chiar de toamna trecută, a spus da, vrem să ducem lucrurile mai departe, să ne implicăm în investigații la nivelul marilor uh, jucători implicați în corupție și asta a stârnit așteptări destul de mare în rândul populației Kosovo. Și iată că la finele lui aprilie am simțit, prin uh, legătura pe care o aveam cu oamenii, în restaurante, pe stradă, uh, un ofițer de poliție la aeroport, toți mi-au spus, iată, în sfârșit EULEX face ceva concret. Și cum ați spus și dumneavoastră, aceste așteptări mari ale populației legate de ULEX, referitoare nu doar la activitatea de poliție, ci și la lupta împotriva corupției, trebuie să-și primească un răspuns. Și de trei ori am fost în Kosovo în acest uh, interval și am, mi-am dat seama că cetățenii, oamenii din Kosovo au așteptări față de UE și de ULEX, fiindcă au impresia că sistemul lor încă nu este suficient de capabil să facă asta. Corupția afectează viața de zi cu zi și ei vor să vadă că și cei din conducere uh, sunt pedepsiți, dacă este cazul să fie pedepsiți, fiindcă sunt vinovați de crimă organizată, corupție și așa mai departe. Prin urmare, aceste investigații sunt foarte importante, nu doar pentru cetățenii kosovari și guvernul din Kosovo, ci și pentru credibilitatea UE în Kosovo la declararea independenței. Știm că au fost multe probleme, fiindcă nu, to- nu toate statele membre UE au recunoscut independența și statutul Kosovoului credibilitatea nu a fost așa de puternică și noi acum trebuie să lucrăm, să o consolidăm. Toate cele 27 de state membre v-au dat acum mandatul, apreciem ce ați făcut acolo, ce a făcut EULEX, judecătorii și procurorii, însă cred că este important ca acest lucru să fie dus la bun sfârșit Știm cu toții că în ultimele săptămâni s-au exercitat presiuni din anumite eh, părți, din Statele Unite, dar chiar și din interiorul țării, din partea unor guverne UE, care se tem că Dacă nu se continuă eforturile cu consecvență, stabilitatea ar putea să fie pusă în pericol. Eu cred că nu există însă acest pericol. Cred că lucrurile s-au stabilizat oarecum în Kosovo și asta s-a văzut în ultimii doi ani au fost foarte puține incidente violente și la început oamenii se, terea, se temeau de așa ceva. Deci există stabilitate și acum e important să sprijinim uh, statul de drept să asigurăm continuitatea, să finalizăm aceste investigații. Adică, dacă e nevoie, trebuie să fie pus sub acuzație și miniștrii, dacă sunt vinovați. Dacă nu, sigur, ei uh, vor fi exonerați de orice vină. Dar dacă nu este așa, trebuie să arătăm că lucrurile nu se opresc înainte de a rezolva problemele de la vârf. Deci asta am avut de spus, să vă mulțumesc uh, pentru cum ați uh, derulat lucrurile. Știu că a fost foarte dificil, uh, încă nu s-au încheiat, dar important este să se acționeze și la nivel înalt și să fie avuți în să fie incluși în aceste investigații oricine care ar fi putut implica în corupție. și trebuie să vedem că nu întotdeauna partidul care este la putere are dreptate, lucru care trebuie să se vadă și în Kosovo. Indiferent de partidele politice sau poate cineva care nu e în partidele politice, dacă a fost implicat în crimă organizată sau corupție, va ajunge în instanță. E foarte important să se transmită acest mesaj în țară. Ați menționat faptul că există problema insuficienței personalului. Din câte știu, există cam 150 de uh, ofițeri de poluție, 50 de judecători și procurori și aproximativ 30 de lucrători vamali. Dumneavoastră ați spus și am și în raportul meu acest lucru că este important ca statele membre să detașeze mai mulți lucrători, mai mulți uh, judecători, mai mulți procurori ne-ați spus ce putem face și noi, să vorbim cu guvernele noastre, dar vă mai gândiți și la alte posibile acțiuni din partea noastră pentru a-i determina pe conducătorii noștri să trimită acești oameni acolo? Există mulți lucrători de poliție acolo și știm că poliția din Kosovo deja se descurcă foarte bine. Incidentul de care ați vorbit, care a avut loc pe 30 mai în Mitrovica, uh, a fost gestionat în mare parte de poliția din Kosovo cu ajutorul CAFOR și EULEX, dar uh, poliția din Kosovo se descurcă foarte bine, lucru recunoscut de altfel. Ce putem face altceva pentru a vă sprijini, pentru a avea un număr mai mare de judecători și procurori? Am identificat o problemă care exista încă dinainte de a începe dumneavoastră să abordați corupția. Cazului Albin Curti, persoana care a fost implicată într-un incident înainte de independență. E vorba de doi oameni care au fost împușcați și domnul Curtin a apărut în instanță pentru a depune mărturie. Uh, a fost invitat să facă acest lucru, dar a refuzat fiindcă nu recunoaște legitimitatea EULEX. Am impresia că și dumneavoastră și publicul știe că există mulți oameni, chiar și cei care nu sunt de acord cu Albin Curti, um, dar care îl sprijină. Și mă întreb, puteți să vă gândiți la o metodă prin care cazul acesta să fie finalizat, fiindcă, după părerea mea, tărăgânarea lucrurilor nu ajută la credibilitatea și la îmbunătățirea imaginii EULEX. E vorba de doi eh, ofițeri români care au împușcat doi oameni într-un incident, n-au fost duși niciodată în instanță aceștia, deci cazul e deschis și acum domnul Curti este adus în fața instanței pentru o demonstrație, așa o numește el, care s-a transformat într-un act violent. Aceste cazuri n-au ajutat la îmbunătățirea imaginii EULEX și chiar dacă, sigur, sunt de acord cu independența sistemului judiciar, trebuie să avem în vedere și latura politică acestor cazuri. În ceea ce privește oficialii români din UE, a avut loc un incident foarte trist acum câteva săptămâni cu doi polițiști români din EULEX care au fost prinși ca fiind implicați în activități de contrabandă cu țigări. Ne puteți spune ce se întâmplă cu aceștia, fiindcă este foarte important ca statele membre UE să uh, fie de acord ca aceștia să ajungă în instanță, fiindcă cerem să se respecte statul de drept de Kosovo și de tot, toate celelalte țări, sigur, um, dar pentru asta trebuie să fim și noi credibili în ceea ce privește pedepsirea infracțiunilor. Mici, e drept, fiindcă n-au făcut contrabandă cu arme, ci cu țigări, dar totuși e o infracțiune și dacă sunt oficial UE, asta nu înseamnă că nu trebuie să ajungă în instanță. Ne puteți spune ce s-a întâmplat cu ei? În ceea ce privește Nordul, vreau să vă laud pentru implicarea mai mare a EULEX acolo. Ne-ați spus despre asta, despre ambasadorul Gifoni. S-au făcut progrese, dar încă mai sunt lucruri de făcut. Știți probabil că a avut loc o conferință foarte importantă în Mitrovița la sfârșitul lui mai, referitoare la orașele divizate organizate de sârbi și albanezii kosovari, care au invitat oameni din alte orașe divizate din lume pentru a vedea ce se poate face împreună. Oamenii au venit prin Belgrad și au plecat prin Priștina, așa a fost organizarea și cred că a fost o organizare foarte bună și a arătat că albanezii și sârbii kosovari vor să lucreze împreună în acest stat, chiar dacă nu le place cum s-a ajuns la această situație. Iată deci foarte important și acest lucru în ceea ce privește Nordul. Și încă un lucru în ceea ce privește EULEX. Ce se întâmplă cu protocolul VAMAL? S-au înregistrat progrese în acest sens și încă o remarcă de ordin general în continuarea intervenției domnului Dojo. Care sunt așteptările dumneavoastră în ceea ce privește Serviciul de Acțiune Externă, care va duce la scăderea numărului de persoane și instituții Uh, care sunt prezente în Kosovo vor fi consolidate în una singură. Problema e că există multe reprezentări ale Uniunii Europene acolo, multe instituții și asta creează confuzie la nivelul publicului care începe să se întrebe, dar cine e UE, cine sunt oamenii aceia. Și sper că odată ce Serviciul de Acțiune Externă intră în um, acțiune, politicile vor fi mai coerente și la fel și acțiunile concrete, dar vom avea coerență și la nivelul imaginii în rândul populației. Și ultimul lucru acum, există un aspect problematic creat de nerezolvarea recunoașterii statutului de către anumite state membre. Există trei sisteme juridice diferite pe care trebuie să le aibă în vedere judecătorii care lucrează cu EULEX în funcție de data la care a fost um, început cazul. Ne spuneți ce implicație are acest lucru în ceea ce privește munca propriu-zisă pe teren, fiindcă cred că o abordare comună ar fi mult mai uh, ar facilita lucrurile mult mai mult. Mulțumesc! Cred că o să trecem acum la uh, celelalte întrebări, dar înainte le dau cuvântul domnilor Klompenhauer și Kermabon să răspundă la aceste întrebări. Si vous permettez, Monsieur le Président, je prendrai Mulțumesc, domnule președinte. O abordare mai generală întâi din partea mea și apoi domnul De Richermanbom va răspunde concret la întrebările care au fost adresate. În ce privește relația UE-NATO, așa cum spunea și domnul De Richermanbom, relațiile la fața locului n-au cum să fie mai bune, sunt excelente. Am ajuns la un nivel de cooperare pragmatică până în amănunt uh, pe care domnul uh, de Kermabon vi-l poate prezenta, însă e clar că uh, Uniunea Europeană și NATO sunt prezente pe ambele teatre. E clar că în Afganistan, de exemplu, mai e nevoie de eforturi. Acolo trebuie să găsim un teren de acțiune comun care să fie compatibil cu mandatele misiunilor noastre. Deci încercăm să depășim faza de coordonare strictă, să mergem spre complementaritate pentru a găsi acest teren comun care să fie compatibil cu mandatul nostru, înregistrăm progrese și acest lucru este în spiritul liderilor organizațiilor noastre. Uh, avem nevoie de această cooperare pragmatică. Restul e o uh, componentă politică și nu e de competența mea. Nu o să intru în orice caz acum în detalii. Referitor la reprezentarea Uniunii Europene la fața locului, într-adevăr, ă, prin tratatul de la Lisabona primim mai multe competențe, implicațiile sunt foarte mari și doamna Ashton are un dialog susținut cu ministrul de afaceri externe pe această temă și cu Parlamentul, bineînțeles. Nu e de căderea mea să intru în amănunte, însă aș dori să evidențiez doar un aspect care cel puțin în Balcani este foarte important, uh, cea a dublului mandat. Avem situații în care reprezentantul special al Uniunii Europene mai are și o altă răspundere uh, internațională de această dată și uh, o astfel de situație nu înlăsnește găsirea unei soluții comune, unificate uh, din partea Uniunii Europene. Doamnă președinte, aș dori să las uh, cuvântul colegului meu. O să încerc să răspund la toate întrebările dumneavoastră. Dar aș dori să revenim asupra evenimentelor din ultimile săptămâni, pentru că sigur mi-a spus foarte multe întrebări și nu am cum să răspund decât succint la ele. Aș dori să revin la ce spunea domnul președinte în discursul său introductiv. Nu cred că trebuie să facem paradă și să avem o politică a pașilor mărunți. Iată care să, trebuie să fie principiile care să ne ghizeze în acțiunea noastră în Kosovo. Nu suntem acolo pentru ca EULEX-ul să facă paradă, un spectacol, ci să încurajeze instituțiile din Kosovo să le responsabilizeze și să ajute aceste instituții să crească și să își asumă răspunderea care le revine. Acum, în ce privește relația NATO-UE, sigur că nu voi uh, intra în amănunte cu privire la latura politică, ce mi se pare indispensabil și s-a spus acest lucru, e primordial la fața locului ca toată lumea să găsească mijloace de acțiune comune pentru ca împreună să păstrăm securitatea și stabilitatea Kosovo. Uh, e un aspect foarte important pentru noi, a fost așa chiar de la început și pentru a vă da câteva exemple concrete, am uh, instituit un concept a celor trei linii de acțiune. Prima, uh, poliția din Kosovo, pentru că poliția este răspunzătoare, deci ea trebuie să facă primele acțiuni, bineînțeles, cu și consiliera EULEX. Dacă poliția nu reușește, dacă forțele poliționești sunt uh, depășite, EULEX intră în acțiune cu Uh, competențele executive cu forțele noastre polițienești și dacă situația se degradează, dacă se recurge la arme de foc, atunci caforul intră în acțiune. E, pare simplu la prima vedere, e mult mai greu de aplicat acest sistem, avem multe reuniuni de coordonare, avem schimburi Uh, de legături și facem exerciții împreună pentru ca uh, uh, să avem o activitate coordonată și, de exemplu, pentru a nu repeta ce s-a întâmplat în martie 2004, probabil din lipsă de coordonare. Deci, iată, e un subiect foarte important și cred că mijloacele și procedurile pe care le aplicăm în Kosovo pot fi luate ca model în operațiuni în care o forță militară și o misiune civilă sunt împreună și se ocupă de securitate. Se ocupă de securitate. Un alt aspect, pentru noi este foarte important să nu neglijăm oamenii. Să cerem misiuni imposibile să nu uităm că un soldat nu este polițist, polițistul nu e soldat, sunt două meserii diferite, deci uh, haideți să nu amestecăm borcanele, haideți să cooperăm, să ne coordonăm uh, activitatea, însă să nu cerem unei organizații, uh, organizații mai mult decât poate să facă. ce euh, În ce privește tratatul de la Lisabona, simplification, on a au Kosovo effectivement sunt primul care mi-aș dori o simplificare. Uh, sunt foarte în Kosovo, există NATO, OSCE-ul, ONU, sunt foarte multe organizații internaționale oficiul de legătură al Comisiei, EULEX și alte instanțe europene. Ce mi se pare important e clar că fiecare să, un, să aibă un mandat clar, SUA nu face decât să dea o orientare politică uh, EULEX, dar nu intervine în lanțul de, co- de, de, de comandament. E vorba de uh, o competență care este decisă la COPS, la Bruxelles și așa mai departe. E foarte important pentru eficiența și uh, de sprijinul pe care misiunea o are, uh, are nevoie pe teren. Deci, iată, trebuie să menținem această structură și e un aspect cheie care ar trebui să ne permită să clarificăm această situație în tratatul de la Lisabona. Bineînțeles, Comisia este un al treilea actor cu care uh, ne punem de acord pentru că ea derulează proiecte la fața locului care pot și ele să înlăsnească uh, acțiunile EULEX. Referitor la justiție, da, așteptările sunt foarte mari, da, sunt conștient în legătură cu ele, sunt foarte importante pentru Kosovo și UE, dar când vorbim despre acest lucru, nu trebuie să uităm două lucruri. În primul rând, instituțiile judiciare din Kosovo sunt foarte slăbite. Am făcut un bilanț la început și care ne-a arătat acest lucru. E nevoie de o misiune de asistență, precum cea derulată de noi, dar e nevoie și de acțiuni bilaterale cu Uniunea Europeană pentru a pregăti, pre pregăti pe tinerii din Kosovo și astfel a pregăti viitorul. Nu trebuie să ne gândim doar la situația din momentul de față, ci și la viitor. În al doilea rând, justiția funcționează lent, e o descoperire de ultimă oră, nu avem ce face. Uh, Uh, știm că uh, unele procese pot dura 3, 4, 5 ani. În țările noastre, în Kosovo, ele pot fi și mai îndelungate, având în vedere numărul mare de dosare, starea de fapt, aspectul multinațional al acestei misiuni, uh, persoane care vin din culturi diferite și care Uh, trebuie integrate în structurile justiției și polițienești și având în vedere și problemele uh, de instruirea desarelor, deci pentru a găsi probe, martori și așa mai departe, trebuie să avem răbdare. Trebuie să ținem cont de toate aceste elemente și în ciuda marilor așteptări ale populației, trebuie să dăm dovadă de realism. Uh, la începutul prezentării mele, am spus că acum ar trebui să încercăm să gestionăm mai bine dosarele, situația și să încercăm să progresăm fără bruiaje, fără interferențe. Este unul dintre principiile noastre cheie spunem actorilor locali că trebuie să-și respecte mm, atribuțiile, avem puterea executivă, judiciară și uh, legislativă, nu trebuie să permitem interferențele și de asemenea să dăm și noi un exemplu și să nu acceptăm alte interferențe de orice tip. Apoi, stabilitatea Kosovo, dacă poate fi periclitată sau nu, mi-a fost pusă o întrebare. Eu sunt ferm convins că nu și aceasta din motivele pe care le-am prezentat, respectiv că Uh, așteptările legate de misiunea EULEX sunt atât de mari încât această misiune nu poate să aducă decât mai multă stabilitate și cred că și liderii politici din Kosovo și-au dat uh, seama de acest lucru, mai ales uh, premierul și că și el a, s-a angajat în această luptă împotriva corupției și a crimei, crimei organizate. El dorește să se facă progrese și să se ajungă la stabilitate. Însă, Uh, înseamnă că are și nevoie de sprijinul nostru, are nevoie de sprijinul misiunii EULEX, dar și al Uniunii Europene. Și cred că este foarte important ca ei, el să simtă că se bucură de sprijin aici la Bruxelles, pentru că îl așteaptă, bineînțeles, momente dificile. Tot în acest domeniu am sub, <laughs> subliniat întotdeauna că unde-i lege, nu-i tocmeală e un principiu care trebuie să se aplice în continuare și să fie înțeles de toată lumea. Uh, lipsa de personal, da, într-adevăr, întotdeauna ne aflăm în această situație. Uh, sunt de acord cu ideea că poliția din Kosovo e funcțională, chiar dacă, sigur că uh, e loc și de mai bine și că, la un moment dat, am putea să ne gândim că o componentă polițienească e cam vreme acum, mai ales în partea de consolidare și de executivele, dar că o astfel de componentă să fie uh, redusă. în ce privește justiția, am vorbit de problemele cu care ne confruntăm. Ele sunt uh, uh, agravate de lipsa de judecători de procurori. Deci unele procese nu pot avea loc. Sigur că trebuie să pledăm cauza în fața statelor membre, spunându-le ați desfășurat această misiune, uh, ați, au fost fixate obiective foarte ambițioase, dar pentru ca ele să fie atinse e nevoie de mijloace consecvente și ar fi un beneficiu pe planul securității interne, pentru că tot ce facem în Kosovo pentru a uh, dezmembra rețelele de trafic, uh, de contrabandă și așa mai departe, eliminarea lor va uh, poate, duce la un model care poate fi exportat și în alte regiuni din Balcani. Deci e o abordare regională Uh, care e valabilă pentru Kosovo, dar uh, poate fi și în beneficiul statelor noastre. Deci e un argument pe care îl putem aduce în atenția statelor membre. Cazul Albin Curti, da, e adevărat, însă e unul din multele exemple. E un, uh, o moștenire de la un mic, dar revin la argumentul meu, trebuie să existe interferențe unde legea nu-i tocmeală, totul trebuie să fie lăsat pe mâna justiției, sigur că tribunalul trebuie să tranșeze uh, și a spus și dumneavoastră cu cât uh, se va judeca acest proces, cu atât va fi mai bine pentru a evita complicațiile. Sigur, situația românilor, la care ați uh, făcut aluzie, 16 jandarmii români care au fost arestați la frontieră cu alcool și țigări, Uh, legăturile, deci s-a luat contact imediat cu autoritățile uh, din România și cu Bruxelles. Uh, am solicitat suspendarea imediată a acestor 16 jandarmi, au fost trimiși înapoi în România, care, iar acolo, fac obiectul unei anchete naționale. Încă n-am primit rezultatele acestei anchete, ceea ce nu împiedică misiunea să își facă propria anchetă internă pentru a vedea cine sunt vinovații și aștept rezultatele unei astfel de anchete uh, în viitorul apropiat. Știți că am luat în serios această problemă pentru că aveți dreptate când spuneți că are un impact direct asupra uh, credibilității misiunii și a Uniunii Europene în general, pentru că sunt într-adevăr fapte reprobabile pe care nu le putem tolera. Uh, în ce privește protocolul referitor la vame, avem un contact foarte strâns cu USA, pentru că, așa cum spuneam, acest protocol are o dimensiune politică foarte importantă și nu poate fi tratat doar la nivelul EULEX. S-a stabilit un set de principii, un set of principles, pentru a avea un cadru de acțiune aplicabil, care este studiat acum de autoritățile din Kosovo, pentru a, ca ele să verifice dacă principiile sunt acceptabile sau nu am uh, inițiat câteva demersuri la Belgrad pentru a vedea dacă aceste set de principii să, uh, sunt acceptabile sau nu. Scopul nostru este să avem un control total de plin al vamelor. Ultima întrebare, o întrebare foarte importantă legată strâns de suveranitate și de statutul Kosovo care nu e de competența EULEX, însă între timp am adoptat un principiu conform căruia avem trei uh, referințe în ce privește legea care se aplică, vechea lege iugoslavă, reglementările ONU și legea Kosovo și judecătorul este cel care alege care e legea pe care o aplică în funcție de data în care, la care infracțiunea a fost comisă. Se pare că e o Uh, activitate care satisface pe toată lumea, e o soluție de tranziție, nu e definitivă, însă, în așteptarea unei soluții definitive, iată care e regula care se aplică. Mulțumesc pentru răspunsuri la fel de complete ca și întrebările. Mai avem 12-13 minute, 4 întrebări, vă rog, succint, pentru a finaliza această dezbatere. Doamna Cop are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte domnule Klompenhauer, domnule de Kermabon. Cred că succesul EULEX uh, rezidă în faptul că e acceptată și sprijinită de toate statele membre și de toate părțile implicate. Și aș dori să vă laud pentru abordarea progresivă adoptată de EULEX în legătură cu angajamentul misiunii în regiunea extinsă în Mitrovița. Și, într-adevăr, e foarte important să construim încredere în misiune uh, în cadrul populației civile. De asemenea, uh, semnarea protocolului de cooperare polițienesc între EULEX și Serbia a fost un uh, pas, un progres în această direcție. Aș dori să vă adresez două întrebări amândurora. În primul rând, știm că avem un uh, ofițer de legătură EULEX în Belgrad. Ce înseamnă această cooperare cu forțele polițienești din Serbia și care este evaluarea dumneavoastră în prezent acestei cooperări? Și a doua întrebare, În legătură cu cartierul general de la Mitrovița, știm că judecătorii EULEX fac eforturi mari pentru a uh, rezolva uh, numărul mare de dosare în instanță și sigur că nu, aceste eforturi nu sunt suficiente. Aș dori să știu care este situația la fața locului și când uh, uh, acest acord va fi finalizat, deci fanorul, uh, acordul uh, între, pentru judecătorii și procurorii pentru angajarea personalului de la fața locului Aș dori să vă știu de asemenea dacă sunt uh, măsuri adoptate sau în curs de adoptare în legătură cu protecția lăcașelor de cult, uh, ortodoxe, uh, o preocupare foarte mare pentru multe state membre și pentru state, alte state din regiune. Mulțumesc, domnul Keller. Um, Mulțumesc. Două întrebări. În primul rând, în ce spunea doamna Lunacek, și cooperare. Uh, toate aceste uh, alegații legate de corupție, corupția legată chiar de înalți oficiali, membri ai guvernului, uh, sunt foarte importante. Care sunt măsurile concrete pe care dumneavoastră le luați pentru a combate corupția? Aș dori să mai adaug că, în primul rând, susținem pe deplin misiunea dumneavoastră și că Parlamentul trebuie să uh, să se întreabă dacă trebuie să ne adresăm dumneavoastră, sunteți unicul nostru interlocutor sau dacă ar trebui să ne adresăm și statelor membre pentru ca ele să vă pună la dispoziție personalul necesar. În al doilea rând, ați mai vorbit și de această dezbinare sau de diferență între soldați și Uh, polițiști. E o problemă care apare în toate misiunile civile și militare. NATO, în Balcani, are experiență cu carabinierii uh, italieni. Încearcă să găsească o soluție prin intermediul acestei forme. Dacă ne uităm pe termen lung, sigur, uh, dincolo de misiunea noastră, care ar fi soluția? Oare nu ar trebui să acordăm un mandat mai puternic unităților de poliție? pentru că am obține un, o forță care deja a existat în Italia, dar care ar putea fi uh, extinsă la nivel european. Mulțumesc, doamna Gomez. Like that, uh, I'm, I'm, I'm... Mulțumesc. Trebuie să spun că evoluția în legătură cu care ne informați mi se pare pozitivă și mă bucur de faptul că și ministrul de afaceri uh, de externe din Serbia a recunoscut acest lucru atunci când a luat cuvântul în cadrul Consiliului de Securitate ONU. Mă bucur de această abordare pozitivă și indubitabil e rezultatul eforturilor depuse de către EULEX. Sunt de acord, într-adevăr, că, cu faptul că avem stabilitate, dar că trebuie să sprijinim statul de drept în continuare și faptul că ați început lupta împotriva corupției e de bun augur. Sigur că combaterea corupției este un element de bază al statului de drept, dar în Kosovo reversul medaliei care lipsea Uh, nu l-am constatat când am fost acolo în 2008, e partea economică. Întrebarea mea e care e situația pe plan economic, pentru că corupția în parte se datorează faptului că situația este uh, îngrozitoare în legătură cu ce face sau ce nu face un micul pentru a uh, resuscita sau anima economia. Ce s-a întâmplat cu faimoasa uh, centrală electrică? Ce se întâmplă cu celelalte surse de venit? Care, nu, uh, care, ar putea să îi ajute pe oameni să nu intre în economia gri. În orice caz, asta era situația în 2008, cel puțin. Ultima mea întrebare. A mai fost o problemă și cu nu numai cu minoritatea serbă, sigur care e întotdeauna o problemă, au fost și o problemă legată de uh, minoritatea romă în anumite zone. Ne spuneți dacă s-a soluționat? În fine, problema femeilor, o problemă mare. Uh, s-a constatat că nu erau suficiente posturi ocupate de femei la nivel înalt și mi-amintesc că uh, nu era niciun ambasador femeie și, apropo, un eveniment organizat de UNICEF ne-a adus în atenție faptul că combaterea corupției era importantă și că uh, oamenii din Kosovo dore, doresc acest lucru și ne-au întrebat dacă nu ONU combate corupția, atunci cine o va face? Uh, sigur că rezultatele erau îngrozitoare în acest sens. Și în fine, ultima mea întrebare, care este uh, poziția dumneavoastră în legătură cu mărirea personalului pentru biroul înaltului reprezentant din Kosovo pentru a deschide un birou în Belgrad. Deja avem un ofițer de legătură în Belgrad. Nu știu de ce e necesar un nou birou. Mulțumesc, domnul Chelam. Mulțumesc. Cred că, într-adevăr, e o ocazie bună pentru a lăuda rolul EULEX în Kosovo. Experiența și mesajul dumneavoastră ne bucură. Iar mesajul dumneavoastră în legătură cu lipsa de personal al misiunii EULEX va fi primit uh, cu încuvințare de către membrii Parlamentului European și va fi trimis uh, guvernelor noastre. O întrebare legată de rolul societății civile din Kosovo. Există vreo șansă ca misiunea EULEX să coopereze mai mult sau să fie sprijinită mai puternic de uh, actorii din societatea civilă, de ONG-uri, de exemplu? O a doua întrebare, deja adresată de colega mea Ana Gomes, în legătură cu eventuale posibile tensiuni etnice. Există un potențial de tensiuni etnice având în vedere diferențele între albanezi și sârbi. Sunt convins că interpretările recente ale istoriei și a tragediei de acolo uh, pot fi o sursă de conflict. Și apoi, în legătură cu mijloacele de transport. În legătură cu situația de la Ministerul de Transporturi, îmi cer scuze au fost trase învățămintele potrivite. Vă mulțumesc. Merci, monsieur Klampenauer, monsieur Kermabon. Domnul Klampenauer apoi și după aceea domnul de Kermabon. Um, yes, thank you, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele de sprijin pentru misiunea noastră și pentru laudele exprimate. Ne bucură și faptul că sunteți gata să transmiteți mai departe acest mesaj, să zicem așa, colegilor uh, la nivel național, guvernelor naționale, privind situația numărului de personal. Acest lucru este foarte important pentru această misiune și nu numai, este, vorba, este necesară pentru noi o astfel de interacțiune. În ceea ce privește corupția, s-a adresat o întrebare în acest sens. Bineînțeles, EULEX um, are o abordare bazată pe statul de drept în ceea ce privește corupția. Chiar dacă acest lucru nu ține de competențele mele, vă pot spune că se fac eforturi de, și de alții, de comisie, de alți membri ai comunității internaționale, spre a minimaliza sursele de corupție și ocaziile de corupție, modernizând procedurile de achiziții publice, de pildă, făcându-le mai flexibile și um, făcându-le mai bine guvernate de unele reguli. Achizițiile publice reprezintă un domeniu foarte sensibil la corupție. Cred că corupția la scară mică, care apare în alte state, nu se manifestă atât de mult uh, în Kosovo acum, mai puțin decât în trecut, cel puțin. Deci, în ceea ce privește corupția, problemele care se pun uh, țin de corupția la scară uh, de dimensiuni mari, marea corupție. Evoluțiile economice nu țin de mandatul nostru, nu pot să fac comentarii în acest sens, dar vă spun că de fiecare dată când mă duc la Priscina, descoper un oraș înfloritor, unde se întâmplă multe, se construiește mult, activitatea este um, în plină desfășurare. Nu este un oraș, nu este o regiune pasivă, letargică, lucrurile merg înainte. Rolul societății civile acum la lansarea EULEX am avut o conferință cu ONG-urile și societatea civilă pentru a face un schimb de păreri privind această misiune, privind rolul executiv al acesteia. S-au exprimat unele îngrijorări pe care le-am liniștit, deci am dorit tot timpul o cooperare transparentă cu societatea civilă, iar la fața locului acest lucru se manifestă exact așa. S-a adresat o întrebare privind uh, impactul situației de la Ministerul Transporturilor. Cred că efectul a fost pozitiv și a, a existat sprijin din partea opiniei publice ca urmare a acestui lucru, fiindcă acum oamenii se bucurau că până la urmă lucrurile erau uh, abordate cum trebuie. Deci, până la urmă, sprijinul populației este cel, important și, cel mai important și ne bucurăm de acesta. Vă mulțumesc. Dau mai departe cuvântul colegului meu. Vă mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește legătura cu Belgradul, am reușit să stabilim contacte permanente cu instituțiile sârbe cu poliția, bineînțeles, și cu acest acord, dar și cu VAMA și justiția. Procurorii noștri au contacte foarte strânse cu uh, um, omologii lor și lucrează într-o strânsă legătură. Acest lucru este indispensabil și, bineînțeles, foarte important, iar ofițerul nostru de legătură la Belgrad, care uh, este reprezintă pe înaltul reprezentant, uh, înlesnește aceste contacte astfel încât să se poată organiza ședințe, să se face schimb de informații și a înlesni dialogul. Astfel încât cred că situația este deocamdată bună și că procedurile pe care le-am pus la punct sunt și ele la fel de bune. O să repet ce am spus mai devreme și anume că lucrurile merg bine atâta timp cât este vorba de chestiuni tehnice și interese comune. Și cred că există interese comune în ceea ce privește combaterea corupției, crimei organizate, iar că în acest sector lucrurile se desfășoară lin. Și în alte domenii lucrurile merg bine, de exemplu când avem uh, evenimente importante, cum ar fi uh, vizite importante, atunci uh, unul dintre cei doi viceconducători a forțelor de poliție, conducătoare adjuncte a forțelor de poliție, este sârb și există o legătură permanentă cu poliția sârbă, ceea ce înseamnă că toate aceste evenimente se desfășoară din. În același sens, avem uh, o colaborare foarte importantă. Am avut uh, o colaborare foarte importantă la ceremonia, uh, la o, o ceremonie de vestire a un patriarh în Serbia. Iată, deci, eh, vom mai, vom mai avea și noi acorduri, eh, justiție și poliție. Ceea ce privește eh, tribunalul de la, la Mirovița, aici nu avem magistrați locali. Am fost acum trei luni la Belgrad și am reușit uh, să primim doi judecători sârbi la, la tribunal, dar această soluție a fost respinsă de președintele Kosovo după discuții foarte lungi și care a propus alte nume. Iar um, cred că acum suntem pe punctul de a ajunge la un acord pentru a avea doi judecători sârbi la tribunalul de la Mitrovița cu doi colegi albanezi, deci avem reprezentanți din ambele părți fiindcă nu este vorba de a-i da un veto Belgradului, dar dacă dorim ca, uh, aceasta, ca această instanță să-și poată desfășura activitatea, nu trebuie să întâmpinăm o opoziție din partea Belgradului. Iată, deci am stabilit multe priorități pe care totuși am reușit să le atingem. În ceea ce privește NATO, Uniunea Europeană și cooperarea între aceste două instituții, precum și abordarea mai dificilă în termeni militari și civili, Aș dori să vă spun că, după mine, important este să înregistrăm progres în ceea ce privește unei abordări uh, cuprinzătoare în ceea ce privește misiunea civilă și militară pentru a reuși să găsim modul în care putem planifica împreună și de a acționa coordonat pe teren, uh, la nivel simultan uh, sau diferențiat, în funcție de situația de la fața locului. Iar această situație trebuie să fie abordată din acum o dată cu tratatul de la Lisabona. Sperăm că uh, vom putea avea o abordare mai bună, o cooperare sporită între forțele militare cu, în cadrul misiunilor civile. Cred că exemplele pe care vi le-am dat până acum din Kosovo pot reprezenta puncte de plecare foarte bine pentru un proces de reflexie și, într-adevăr, în acest domeniu, forțele de poliție militare, cum ar fi carabinierii sau jandarmii francezi sau olandezi, vor uh, permite jandarmeriei europene să să găsească calea de mijloc între acțiunea forțelor militare și acțiunea misiunii civile cu forțele polițenești. În ceea ce privește economia și învățământul, s-a vorbit despre economie, dar acum aș dori să vorbesc puțin despre educație. Cred că acesta este pe drumul cel bun și este legat, bineînțeles, de progresul economic și de investițiile în educație, fiindcă aici avem un, uh, un uh, cerc virtuos uh, și, bineînțeles, rolul învățământului este foarte important. În ceea ce privește minoritățile, fie că este vorba de albanezi, romi, egipteni, bosniaci, doamna Lunacek, am vorbit cu doamna Lunacek despre acest lucru la Pristina și vreau să vă spun că îmbunătățirea nivelului de trai a acestor populații nu ține de competențele noastre, de competența noastră ține securitatea și uh, vegherea asupra situației acestor minorități. Pot să vă spun că nu există tensiuni interetnice la ora actuală în Kosovo care să, pună care să pună probleme de securitate și de libertate de mișcare. Există în continuare probleme psihologice, la nivel psihologic, dar pe, la fața locului nu se pun uh, uh alte probleme și și uh, membrii minorităților uh, se manifestă foarte, foarte mult în, uh, în Kosovo. În ceea ce privește femeile și prezența lor în funcții la nivel înalt, avem totuși unele, unele exemple. Avem și legături foarte strânse cu unele ONG-uri și reprezentanți femei reprezentante ale ONG-urilor, noi eh, încercăm eh, să dăm eh, acestei părți a populației drepturi și securitatea de care au nevoie, încercăm să vedem cum ne putem îmbunătăți activitatea. Iată de ce rolul societății civile este foarte important și din acest motiv încercăm să avem legături cât mai strânse cu societatea civilă. Acum câteva luni s-a publicat un document care sprijină uh, care sprijină și laudă acțiunile EULEX și cred că acțiunile EULEX uh, de combatere a corupției și crimei organizate nu sunt numai apreciate, dar se bucură și de un mare sprijin în rândul populației, fiindcă, cum am spus, există așteptări mari din partea populației kosovare. Într-adevăr, nu trebuie să depindem uh, numai de fluctuațiile opiniei publice, care este destul de schimbătoare, dar cred că, în ceea ce privește combaterea corupției și a crimei organizate, uh, populația are așteptări mari de la EULEX și sprijină acțiunile noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult invitațiilor mei pentru aceste prezentări. O să termin cu o chestiune care nu este anecdotică și aici Eulex poate avea un rol important. S-a vorbit foarte mult de corupție și de justiție, pe bună dreptate. Ați vorbit despre persoanele dispărute, crimele de război și persoanele dispărute. Și când vorbiți despre elementul psihologic pe teren care diferă foarte mult de prejudecățile care uh, persistă când privim Kosovul din afară, este vorba mai ales de legăturile interetnice care diferă foarte mult de, de uh, conceptul de grupare care este prezentat la nivel politic, fie, fie că este vorba de Prișina sau Belgrad. Cred că această chestiune a persoanelor dispărute este foarte importantă pentru a putea restabili restabilii încrederea și, și demnitatea la nivel social, fiindcă este vorba aici de o societate trau- traumatizată de evenimentele care au avut loc și uh, ați vorbit despre cooperarea între EULEX și uh, autoritățile de la Belgrad, care este foarte încurajatoare. Cred că trebuie să înregistrăm mai mult progres aici. Uh, și nu este foarte greu, trebuie să identificăm persoanele dispărute și locurile unde s-ar, s-ar putea afla aceste persoane dispărute. Ar fi foarte important pentru uh, sute de familii kosovare pentru a reuși să ajungem la o reconciliere interetnică. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru activitatea dumneavoastră. Vă urez foarte mult curaj în continuare și succes și să trecem acum la următorul nostru subiect, Bosnia și Herțegovina. tecnici di dettaglia. Uh, or, or three challenges. S'il vous plaît, nous allons. S'il vous plaît, nous reprenons. Vă rog frumos, haideți să reluăm lucrările ședinței noastre. Vom discuta acum despre Bosnia și Herțegovina. Urez bun venit uh, domnului general Sir John McCall, comandantul operațiunilor EUFOR Altea, care care este și vicecomandant aliat uh, suprem. Este prima oară când uh, primim uh, un asemenea reprezentant aici. Avem și pe generalul Feller, șeful misiunii de poliție în UE, a UE în Bosnia și Herțegovina. O să facem în felul următor. Mai întâi o să-l rog pe domnul general McCall să prezinte uh, operațiunea Altea, după care domnul Feller va prezenta misiunea de poliție dup- și după care vom pune întrebări și vă rog să vă rog foarte mult pe dumneavoastră, stimați colegi, să fiți conciși, să fiți succinți pentru a putea să respectăm timpul alocat. Domnule general, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în primul rând mă bucur foarte mult să pot să vă fac această prezentare a, a operațiunii Altea Înainte de a răspunde la întrebări, o să fac o prezentare generală. După cum știți, eu sunt comandantul operațiunii Altea. Aceasta este o operațiune Berlin Plus și eu ocup și postul de DSACUR. Eu uh, mă ocup uh, și de operațiunile NATO, inclusiv CAFOR. Sunt și coordonatorul strategic al NATO cu Uniunea Europeană. Nu sunt coordonatorul UE, strategic al UE cu NATO, ci invers. Acum, revenind la Bosnia și Herțegovina. Bineînțeles, uh, știți foarte bine care sunt provocările la nivel politic în această zonă. Eu nu vreau să mă refer acum la acestea, pentru că nu țin de competența mea. Dar o să vă spun un lucru, și anume că, în ciuda mediului politic foarte tensionat, situația din Bosnia-Herzegovina este în continuare calmă și stabilă. Acest uh, mediu uh, de calm și stabilitate uh, se menține de foarte mult timp, iar agențiile de menținere a, ordinei își desfășoară cum trebuie activitatea. Operațiunea Altea a fost lansată în decembrie 2004, este cea mai veche, are 7.000 de angajați de personal. 45.000 de, de eh, persoane au activat de la lansare în această uh, acțiune, 24 țări ale Uniunii Europene și 8 țări în afara Uniunii Europene. Rol, rolul militar este uh, asigurarea respectării acordului de la Dayton, asigurarea unui, unui mediu sigur, asigurarea formării și instruirii uh, forțelor uh, de la fața locului, activități de informare și uh, aspecte reziduale de la Dayton, cum ar fi aspecte de securitate sprijină și acțiuni ale actorilor europeni, acțiunea Tribunalului Internațional pentru fosta Iugoslavie și acordă sprijin de evacuare pentru oficialii europeni. Al este singura misiune fără o dată limită, dar um, are un rol foarte clar. Este o misiune de, um, de, de informații secrete și are o rețea de 38 de echipe de um, legătură și observație în, pe tot teritoriul țării. Avem cinci centre de coordonare regională pentru aceste echipe de legătură și observație și, și echipe de informații secrete. Avem uh, echipe la Cambudnia, la granița cu Sarajevo. Avem un batalion aici, un, uh, o unitate polițenească de jandarmerie. Avem uh, rezerve over the horizon care, pe care le împăr- împărțim cu CAFOR. Iar la nivel uh, tactic avem uh, mai multe uh, rezerve uh, comune. Principalul scop al operațiunii l-a reprezentat uh, transferul uh, că, că transferul competențelor militare către autoritățile locale care provin de la acordul Dayton. Este vorba despre depozitarea munițiilor și armelor și inspecțiilor și inspecțiile pe teren, precum uh, și controlul transferului armelor și munițiilor în Bosnia-Herzegovina. Aceste competențe au uh, trecut deja la nivelul autorităților locale, Ministerului, Ministerului de Apărare. Noi sprijinim în continuare autoritățile printr-un program de monitorizare și consultare. Obiectivul final este ca um, aceste autorități să aibă capacități de auto, autosuficiente să poate desfășura activitatea. În ianuarie, Consiliul uh, are noi, a lansat noi unități speciale pentru uh, formarea uh, forțelor armate ale bosniei herzegovine Acestea vor deveni operaționale în curând. Noi încercăm să răspundem cerințelor forțelor armate din Bosnia-Herzegovina, uh, care au fost sprijinite de Uniunea Europeană și de NATO. Uh, force Generation, deja de forțe, este o provocare continuă. S-a anunțat uh, că vor avea loc reduceri semnificative până în luna noiembrie pentru a uh, reduce forța sub nivelul minim cerut. Și s-a cerut revizuirea acestei poziții. Noi am reușit să dăm o mână de ajutor și vom menține capacități de uh, operare de pline până la sfârșitul anului curent. Ce se va întâmpla după 2010? Vă spun două lucruri. Pe 25 ianuarie, Consiliul a declarat că Uniunea Europeană este pregătită în cazul în care este necesar să uh, desfășoare capacității ulterioare după 2010. Uh, în ceea ce privește nivelul forțelor uh, necesare, trupelor necesare, va exista o reducere după sfârșitul lui 2010. Sper să primim orientări foarte clare politice înainte de sfârșitul anului. Iată, cu aceste cuvinte am încheiat um, prezentarea mea și sunt deschis întrebărilor. Mulțumesc, domnul Klampenhauer. Mulțumesc, domnule președinte. Um... Mulțumesc. Am acum câteva cuvinte referitoare la misiunea de poliție UE în Bosnia-Herzegovina și apoi comisarul Feller ne va da detalii. Este cea mai veche misiune PSAC a noastră, care a început cu șapte ani în urmă, în 1 ianuarie 2003, cu un mandat de stabilire a unor structuri poliționești eficiente conduse de Bosnia-Herzegovina și în conformitate cu cele mai bune practici europene și internaționale. Mandatul EUPM a fost reînnoit până în ianuarie 2012 și EUPM se axează acum pe lupta împotriva crimei organizate și împotriva corupției în totalitate. Avem 120 de uh, angajați, 20 din, uh, statele, din 20 state membre, din Elveția, Turcia și Ucraina ca state terțe avem o structură centralizată cu patru birouri eh, regionale care includ și expertiză la nivelul procuratorii și poliției și o misiune de capabilități analitice eh, care începe să... și avem și un depozit temporar care servește toate misiunile civile UE în zonă. Deși situația politică este destul de fragilă în Bosnia-Herzegovina, EUPM continuă să-și îndeplinească misiunea și obține rezultate operaționale foarte bune. În acest sens, aș vrea să subliniez două operațiuni care au fost acoperite de presă, la nivel local mai mult decât european. Și aș vrea să subliniez sprijinul oferit pentru astfel de două operațiuni naționale de aplicare a legii, deci național în Bosnia-Herzegovina. Light și Network sunt numele operațiunilor și uh, domnul comisar ne va da și alte detalii. Misiunile au contribuit și la înființarea unui directorat de coordonare a poliției care îmbunătățește coordonarea dintre diferitele forțe de poliție din Bosnia-Herzegovina și prin implicarea acestei structuri în lupta împotriva crimei organizate și corupției, uh, misiunea noastră ajută la eliminarea rețelelor de crimă organizată regionale și internaționale care s-au extins și pe teritoriul nostru european. Și astfel EUPM contribuie în mod direct la siguranța internă a Uniunii Europene un acord de cooperare cu uh, Europol a fost stabilit pentru a asigura un efect și mai eficient în zonă. Un element cheie al succesului este buna cooperare și coordonare uh, cu actorii internaționali și mă refer aici mai ales la Uniunea Europeană. Și aș vrea să-i mulțumesc uh, generalului McCall pentru cooperarea foarte bună cu EUFOR Altea. Misiunea lucrează de asemenea și la o strategie de retragere în cazul în care mandatul său nu va fi prelungit după 2011. Această strategie va lua în considerare o serie de elemente, cum ar fi prezența globală UE în Bosnia-Herzegovina și uh, evoluția lucrurilor. Și strategia constă și într-o cooperare strânsă cu Comisia Europeană, cooperare ce va fi consolidată uh, pe baza tratatului de la Lisabona. Comisia Europeană elaborează în prezent un proiect, IPA 2012, în strânsă colaborare cu EUPM, pentru a garanta continuitatea anumitor sarcini în cazul în care se ia hotărârea de către Consiliu să se închidă misiunea EUPM. Și folosesc această ocazie Uh, de a-l avea alături de noi pe domnul Fellow, pentru a-i mulțumi pentru contribuția adusă de misiune pentru uh, promovarea statului de drept în Bosnia-Herzegovina. Mulțumesc, domnule general Felie. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați membri ai Parlamentului. Vă mulțumesc pentru cuvintele atât de amabile și vreau să știți că vă stau la dispoziție și să vorbim despre noua operație de politi- polițienească care ajută la consolidarea statului de drept în Bosnia-Herzegovina. Dar acum vorbim despre altceva. Este o onoare să vorbiți despre EUPM, despre dezvoltarea misiunii sale și reușitele în lupta împotriva crimă organizate și corupției în Bosnia-Herzegovina. După cum ne-a spus și generalul McCall, trecem prin niște perioade foarte dure în uh, Bosnia și Herțegovina și întotdeauna la începutul intervențiilor mele spun că trebuie să facem o evaluare a situației de securitate cooperației Altea. Uh, Există variațiuni sezoniere, dar nu avem nicio indicație a creșterii valului de crime pe termen lung, inclusiv cele care au la bază uh, probleme etnice și de crimă organizată. Dat fiindcă suntem cea mai veche misiune PSAC, dați-mi voie să o prezint. E foarte dificil, fiindcă desfășurarea a început acum peste 8 ani. Ca prima misiune uh, PCSA. Evoluția lucrurilor din Bosnia-Herzegovina și identificarea de noi provocări schimbă lucrurile în mod constant. EUPM urmează forței UN uh, care s-a încheiat în 2009, 2002 și prima fază a avut o misiune destul de largă cu construirea de capacități instituționale. Din 2006 mandatul se axează pe reducerea um, personalului de la 400 la 200 am identificat niște blocuri esențiale de consolidat pentru stabilizarea situației din regiune. Am sprijinit reforma poliției, lupta împotriva crimei organizate și, în al treilea rând, am consolidat responsabilizarea internă și externă a poliției. La nivel de stat au fost create noi instituții necesare pentru lupta împotriva crimei organizate și ne-am axat și pe consolidarea capacităților la toate nivelurile pentru a le ajuta să lucreze împreună mai eficient. Știți că există mulți astfel de actori care acționează pe multe niveluri. Lucrurile rămân și în continuare așa la nivelul execuției legislative avem două legi polițienești care au fost adoptate în 2008 și s-a semnat și acordul de stabilizare um, și atunci rolul nostru de sprijin s-a apropiat de final în acest domeniu. Din ianuarie anul acesta, statele membre au hotărât să ne axăm pe sprijinul uh, împotriva, în lupta împotriva crimei organizate și corupției. EUPM rămâne o misiune de consolidare, ceea ce înseamnă că monitorizăm, oferim consiliere și sprijin partenerilor noștri. Cu această schimbare a mandatului, ne-am redus personalul la 130 și am continuat să extindem sfera expertizei noastre. Acum avem ofițeri de poliție, procurori, ofițeri în domeniul imigrației, experți în domeniul anticorupției, gestionarea detenției, finanțe publice și o echipă de analiști și de consilieri juridici, eh, politici și experți financiari. Aș vrea să subliniez contribuția celor 150 de oameni naționali care lucrează din Bosnia și Herțegovina la toate nivelurile profesionale și dedicați în totalitate la consolidarea integrării țării lor. Și vreau să vă spun că fac o treabă foarte bună. Există state care și-au oprit participarea la misiune și Până în 2009 au uh, contribuit toate statele membre, plus trei state din afară și astăzi avem doar 20, plus Turcia, Elveția și Ucraina. Depindem de state care ne um, detașează personalul Uh, avem și participarea femeilor. În prezent, 15% din personal sunt femei. Încurajam statele membre UE să fie un exemplu bun și pentru partenerii noștri din Bosnia și în regiune. Două din trei, doi din trei angajați sunt femei la nivel de gestionare. Avem uh, acțiuni în Bania Luca, Mostar și Tuzla și acolo ne întâlnim cu agențiile relevante um, din domeniile lor de acțiune care acoperă părți ale Federației și Republica Sârbska și continuăm cu activitățile de colocale la nivelul poliției locale și procuraturii. În ceea ce privește rezultatele, misiunea continuă să fie de succes la nivel tactic, avem rezultate în domeniul luptei împotriva corupției și crimei organizate, atât la nivelul uh, poliției cât și la nivel judiciar. Există indivizi notorii care sunt închiși, așteptându-și verdictul datorită schimbărilor și armonizării codurilor penale. Există operațiuni multi-agenții care s-au axat pe lupta împotriva grupului de extremiști și de trafic cu droguri mai ales în partea de nord-est a Bosniei, avem o operațiune care se numește Operațiunea Light și poliția este dispusă să abordeze și să se ocupe de formele cele mai grave de crimă organizată. Peste 20 de kilograme de heroină au fost confiscate din heroină, câteva kilograme de skunk, care este o versiune îmbogățită a marihuanei, îmbogățită în laborator și datorită colaborării între poliție și procurori, uh, acțiunile au decurs foarte bine. Am supravegheat uh, livrarea controlată a 200 de kilograme de cocaină în Europa și am prins această rețea, așa cum am discutat și cu președintele acestei structuri acum două săptămâni și peste 150 de suspecți uh, din această rețea au fost angajați în Bosnia-Herzegovina. Totul a fost posibil datorită cooperării schimbului de informații strategice între Croația, Montenegru și Serbia în domeniul uh, luptei împotriva spălării banilor și finanțării activităților teroriste um, au fost conformate prin uh, mecanismul de revizuire al Consiliului urmărirea acestor uh, tranzacții a crescut de patru ori în ultimii ani și avem și cifre care sprijină acest lucru. Campania de creștere a conștientizării a fost una foarte complexă și a promovat stimulente pentru promovarea de noi măsuri anticorupție în cadrul poliției. Dezvoltarea instituțională continuă lent și uneori dezamăgitor, lucru adevărat mai ales la nivel guvernamental, în justiția penală și forțele legii. Pe de altă parte, bugetele au rămas la fel sau au crescut în ciuda presiunilor fiscale. Dialogul legat de viză este un catalist pentru soluționarea multor probleme legate de implementarea mandatului nostru. Reprezentanții poliției, ministerelor și cetățenii aștept cu, așteptă cu nerăbdare răspunsul Comisiei privind liberalizarea vizelor. Și asta mă face să ajung la următoarele provocări pe viitor. Rolul misiunii va fi să continue să stabilizeze situația și să contribuie la solidificarea uh, structurilor existente, crearea de noi noi și să promoveze cooperare, coordonare interinstituțională, inclusiv la nivel ministerial. Sprijinim mecanisme durabile pentru lupta împotriva crimei organizate și corupției. În același timp, EUPM așteaptă să vadă și rezultate operaționale concrete și colaborăm îndeaproape cu Comisia Europeană și autoritățile naționale pentru a crea un program de asistență în cadrul instrumentului de asistență pentru preaderare care să faciliteze transferul de cunoștințe. Mai avem 18 luni în care dorim să creăm o strategie de încheiere uh, fezabilă și care să permită continuarea activităților inițiate. E nevoie de implicarea statelor membre care să își preia responsabilitățile în cadrul programelor de asistență comunitară și în cadrul activităților bilaterale. Mulțumesc, domnule președinte, pentru atenție. Mulțumesc. Înainte să-i dau cuvântul uh, colegilor noștri, am trei întrebări pentru generalul McCall. Prima se referă la e degrabă, mai degrabă un comentariu cu privire la cele spuse de dumneavoastră acele evaluări ale Consiliului și ale altora care subliniază un mediu stabil din punct de vedere al securității în Bosnia și care par să justifice retragerea unei misiuni, retragerea misiunii militare propriu-zise. Lucrurile pot fi interpretate și altfel, dar mă întreb uneori dacă e întemeiată păstrarea unei forțe militare în Bosnia în prezent, fiindcă acest lucru transmite un semnal de oarecare neliniște. Știm cu toții care sunt dificultățile structurale cu care se confruntă Bosnia și Herțegovina, mai degrabă politice și instituționale decât de securitate militară. Acelea fiind spuse, s-a ales să se mențină această misiune acolo și să se transforme treptat uh, către o misiune de formare, instruire armate Bosniei-Herzegovinei. Și concret aș vrea să știu ce aveți în vedere pentru ca uh, soldații, trupele care sunt la fața locului, uh, să se transforme dintr-o forță care asigură securitatea într-o forță care asigură instruirea, fiindcă nu e același lucru. Deci cum vă gândiți să aibă loc această um, trans, acest transfer uh, la fața locului? Și o doua întrebare referitoare la legătura cu îndreptarea Bosniei-Herzegovina către NATO. Planul de acțiune a fost deja convenit și aș vrea să știu cum poate să se integreze misiunea Altea în acest drum al Bosniei către NATO. Și o a treia întrebare, ați menționat printre misiunile Altea mă gândesc că asta a rămas de undeva de mult, sprijinul pentru tribunalul de la Haga. Mai există încă doi inculpați care sunt urmăriți, Hagi și Mladici. Ne îndoim că sunt în Bosnia-Herzegovina. Mladici este uh, acuzat pentru crime comise în Bosnia-Herzegovina și sigur Există ramificații în această țară și aș vrea să știu cum se derulează cooperarea cu Tribunalul Internațional și care este concret mandatul Altea în acest sens. Mulțumesc și dau cuvântul acum doamnei Boscur. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru EUFOR. Vreau să subliniez în primul rând importanța misiunii pentru siguranță și securitate în regiune. Am fost acum o lună în vizită în regiune, am vorbit cu militarii de acolo și am înțeles că în Bosnia, în prezentul de față, există multe cazuri de posesie ilegale de arme care au rămas uh, din trecut în rândul celor care nu ar trebui să le aibă și acestea pot da naștere la multe incidente și probleme. Nu e un lucru bun și aș vrea să știu um, ce strategie aveți, dat fiindcă tensiunile continuă să persiste în țară uh, și poate duce la um, uh, instaurarea unui climat de frică. Aș vrea să știu ce aveți în vedere să faceți pentru rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc, domnul Buticofer. Thank you, Chair. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc generalilor pentru prezentări. Apropo, domnule general McCall, am citit în CV-ul dumneavoastră că practicați un sport foarte interesant pe care îmi place și mie, slow running, fugitul lent cât de lent sunteți dumneavoastră. Nu am mai auzit de acest sport înainte. Cât de lent poți să fii, să devii ca deputat, de exemplu. Apoi, pentru a lăsa gluma deoparte, întrebările. Domnule general McCall, referitor la situația politică dificilă, care încă nu s-a răspândit, așa cum uh, a spus și dumneavoastră, așa cum și domnul Feller a spus, care încă nu s-a extins în domeniul securității. Din experiență, am putea spune că, în general, se întâmplă așa. Deci o situație politică dificilă are sau poate avea un impact asupra securității, un impact negativ. Eu vă pun cam aceeași întrebare ca și domnul președinte, dar dintr-o perspectivă diferită. Am putea permite retragerea Altea, deci în cazul în care Altea se retrage, cine, în cazul în care apar probleme de securitate, va fi la fața locului pentru a asigura securitatea? Cine va sta acolo? Și eu am tendința să salut cu o notă de pesimism decizia unilaterală a unor state membre de a retrage sprijinul acordat alteia. Următorii pe listă sunt Spania și Italia. Uh, vor, uh, își vor retrage trupele din Bosnia și Herțegovina. Fără a cunoaște situația în amănunt, am putea afirma că Uh, Altea începe să se uh, apropie de sfârșit. Deci, cum vă puteți asigura că Altea poate asigura securitatea, siguranța necesară? Spuneați că mai degrabă sperați și nu că anticipați că până la sfârșitul în acest an puteți să furnizați serviciile care v-au fost uh, atribuite care ar fi factorul care v-ar determina să treceți de la speranțe la așteptări? Să existe un nivel mai mare de securitate, astfel încât Altea să-și desfășoare activitatea, chiar dacă aceste două state membre au spus că intenționează să se retragă din această operațiune. Iată întrebarea pe care doream să vă pun dumneavoastră. Bosnia-Herzegovina e de răspunderea noastră și nu cred că ar trebui să optăm pentru uh, să permitem zone gri acolo, ci mai degrabă să încercăm să obținem un nivel ridicat de securitate și să uh, ne ridicăm la înălțimea așteptărilor care ne privesc legate de securitate. Apoi o a doua întrebare pentru ceilalți invitați rolul prezenței turce pe planul securității în Bosnia-Herzegovina. Un coleg care recent a fost în această țară mi-a spus că guvernul s-a declarat îngrijorat în legătură cu faptul că Europa își va respecta promisiunile și uh, va continua să asigure securitatea, însă în același timp guvernul a fost asigurat că indiferent de ce face UE, Turcia își va menține uh, promisiunea. Cum vedeți dumneavoastră rolul acesta? Turcia ar trebui să fie văzută ca un partener, ca o forță independentă, ca o mână de ajutor sau care creează probleme? Nu, nu sunt sigur. În ce privește EUPM, întrebarea se pune ce se întâmplă după 2011. Și o întrebare pe care eu o adresez domnului Klompenhauer. Din experiența dumneavoastră, care credeți că ar trebui să fie contribuția noastră în acest domeniu după 2011? A spus că poate decizia de închidere, dacă am înțeles eu bine, de retragere ar putea fi amânată și nu adoptată. Poate că n-am înțeles bine. O ultimă întrebare adresată domnului McCall. În calitate de coordonator NATO în relația cu UE, care ar fi o concluzie mai vastă pe care o, ați putea o trage după experiența Altea pentru cooperarea strategică între UE și NATO? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Neitz. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu câteva întrebări și, bineînțeles, uh, aș dori să le mulțumesc uh, generalilor, uh, domnului Klompenhauer, șefului misiunii de poliție a UE în Bosnia și Herțegovina pentru prezentările pe care le-au făcut. Domnul Feller s-a referit la contactele pe care el sau serviciile dumnealui le au cu Muntenegru, printre altele, și care au permis uh, derularea unor operațiuni de mare anvergură, de exemplu, de combatere a traficului cu narcotice. Și mă întreb ce se întâmplă pe plan atât militar cât și uh, polițienesc Uh, care e situația în ce privește contactele cu Serbia, cu Belgrad și cu Croația? Întrebarea mea, sigur, depășește puțin perspectiva strict militară și polițienească, pentru că e vorba și de componenta politică. Uh, recent am fost la Zagreb și se pare, am auzit acolo că se pare că croații din Bosnia-Herzegovina, dacă îi pot numi așa, vor avea dreptul să participe la alegerile prezidențiale din Croația. Dacă așa va fi, se pare că vor putea influența rezultatele alegerilor. Uh, e o întrebare legată de croați. Apoi, uh, în legătură cu eventuale pașapoarte sârbești acordate uh, Uh, cetățenilor din Republica Sârska. Toate aceste zvonuri duc la o tensiune politică care îngreunează sau, cu siguranță, încetinește consolidarea instituțională și politică. Pentru că persistă, rămân punți Uh, uși deschise spre țări vecine și doream să vă întreb cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri, ori din perspectiva activităților dumneavoastră militare, polițienești sau într-un context politic mai vast. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gomes. Cred că întrebările cele mai importante au fost deja puse, însă o să adaug întrebări mai neînsemnate. Având în vedere problemele cu care s-a confruntat Altea la început și de-a lungul mandatului său, în relațiile cu Turcia, tocmai datorită operațiunii Berlin Plus, faptul că dumneavoastră aveți o, o, un dublu mandat șef al operațiunii și uh, viceofițer? A, a creat probleme sau, sau v-a ajutat? Și apoi o întrebare adresată domnului Feller. Au uh, crescut de patru ori operațiunile de spălare de bani Ați putea să ne explicați? Ați putea să ne explicați de ce s-a întâmplat acest lucru în anul trecut? Știm că e o problemă, dar de ce mai ales anul trecut? Are de-a face oare acest fenomen cu situația economică a Bosniei-Herzegovina și a regiunii doar sau și cu criza financiară, criza economică și așa mai departe. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Generalul Măcol, uh, vă rog. Vă mulțumesc pentru toate întrebările adresate. Și ele au sosit în grupuri și o să le tratez tematic și nu prin, în ordinea pe, în care mi le-ați spus prima legată de decizia legată de viitorul misiunii. Misiunea executivă, mă refer. Aici aș spune că judecata dumneavoastră, dacă e sau nu timpul uh, să ne retragem din misiunea executivă, depinde de felul în care vedem felul în care retorica naționalistă Uh, va influența uh, situația de securitate. Nu s-a întâmplat deocamdată, dar întrebarea este dacă se va întâmpla în viitor. Și această judecată, acest raționament este politică și nu militară, pentru că din punct de vedere militar, la fața locului nu avem niciun fel de indicator uh, de securitate care să prevadă acest lucru. Un alt factor important este cel al coerenței prezenței europene pentru că retragerea Uniunii Europene sau prezența Uniunii Europene uh, trebuie să fie o o contrapartidă la această retorică naționalistă și felul în care ne organizăm, dacă suntem mai uh, coerenți, uh, uh, mai, mai, mai, mai puternici în conformitate cu Lisabona, e un factor esențial și trebuie să profităm de tratatul de la Lisabona pentru a trece la următoarea etapă. Așa cum spuneam, e vorba de evaluarea politică, dacă considerăm că pot sau nu fi controlate aceste forțe politice. E un, e un raționament politic și nu militar, deci nu e de competența mea ce se va întâmpla dacă ne retragem din uh, misiunea executivă. O vom face și dacă uh, vom fi solicitați să reintervenim, e nevoie de un nou mandat, e întrebarea dumneavoastră. Da, uh, trebuie să primim un nou mandat dacă ne decidem să ne retragem. Comentariile în legătură cu direcția politică. Am înțeles că între statele membre există un dezacord în legătură cu tendința și am înțeles că până la sfârșitul anului vom avea anumite retrageri de pe anumite teatre de operațiuni. Eu nu le doresc, dar se va întâmpla așa. Însă, în același timp, nu există niciun fel de decizie de a retrage mandatul executiv. Ce înseamnă acest lucru? Probabil că vom avea o prezență limitată pe anumite te teatre de operațiuni care pe viitor uh, s-ar putea să ne oblige să revenim. Sigur că nu ne dorim acest lucru, nu e de dorit din punct de vedere militar, pentru că s-ar putea să ne găsim într-o situație în care să fim obligați să reacționăm rapid sau uh, să uh, nu anticipăm suficient de bine pericolele. Deci, din punct de vedere militar, pe mine această evoluție mă îngrijorează pentru că s-ar putea să nu putem să reacționăm la maximum nostru de potențial și, de asemenea, guvernele trebuie să decidă dacă trimit sprijin sau nu. Dar dacă situația este uh, uh, stabilă din punct de vedere politic, e încă o dată un risc politic și nu militar, e o decizie care trebuie luată la nivel politic. Și reacția noastră trebuie să urmeze aceste, sau să respecte directivele politice pe care le primesc. Și dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci trebuie să mă adaptez în consecință următoarea întrebare în legătură cu MAP și cu progresele. Uh, s-a convenit acest lucru în principiu, dar uh, uh, supunerea, publicarea planului anual care va avea loc la, în toamnă va trebui să vină cu în urma unei decizii luate la nivel local. Va trebui să așteptăm acest lucru. În ce privește misiunea de formare, Uh, decizia de a continua a fost luată în ianuarie împreună cu echipe care provin din statele membre și din state terțe, am luat această decizie pentru ca forțele înarmate să fie uh, pregătite și pentru ca ele să devină tot mai coerente și cooperăm foarte strâns cu NATO în conformitate cu MAP. NATO trebuie să intervină în formare, în planificare uh, și uh, are relații și cu Ministerul de Finanțe. Uniunea Europeană se uh, implică la nivel tactic operațional și am constatat că s-au înregistrat foarte multe progrese pe planul formării. Sperăm să se întâmple la fel și în Afganistan. Deci iată, iată în ce privește Formarea. Rolul pe care euforul îl uh, roagă, îl joacă este un rol de cadru și relația noastră a fost foarte bună cu euforul. Uh, ea implică uh, responsabilizarea autorităților locale. În ce privește armele, da, există arme în regiune, majoritatea lor sunt deținute cred de companii private. Noi monitorizăm situația uh, și poliția se ocupă de această activitate de supraveghere, iar în ceea ce privește controlul armelor de foc și a persoanelor uh, fizice, e o chestiune de justiție și cred că poliția și nu uh, militarii ar trebui să se ocupe. Intervenția militară ar trebui să fie ultimul, în ultima instanță. Deci e o competență polițienească. În ce privește Turcia și observațiile legate de ea. Trebuie să recunosc că, din perspectivă militară, Turcia este foarte profesionistă, se comportă profesionist, este foarte eficientă și contribuie, are o contribuție foarte valoroasă. Și la fața locului nu am avut niciun fel de problemă sau o ingerență în afacerile locale. Deci aș dori să spun acest lucru. Deci consider că uh, contribuția Turciei ar trebui să fie văzută ca o contribuție pozitivă și trebuie să fie încurajată. În ceea ce privește cooperarea NATO-UE, Învățămintele trase în Berlin Plus e că ne arată ce se poate face când se înlătură obstacolele și NATO și UE pot să se uh, implice acest lucru. PSAC, uh, de exemplu, cu NATO pot uh, vorbi despre un singur subiect, Bosnia și Herțegovina. Nu există alte subiecte de fiecare dată subiectul recurent este Bosnia și Herțegovina. Nici o altă chestiune nu este abordată. E, e regretabil pentru că există și alte probleme, probleme mai vaste. De exemplu, pe plan politic și economic ar trebui să ne gândim la soluții și pe aceste planuri și nu doar din punct de vedere militar. Și faptul că uh, UE și NATO nu au o abordare cuprinzătoare e regretabil și până la urmă cred că vom uh, înregistra pierderi uh, de vieți omenești, de soldați și de civili și îmi pare foarte rău de acest lucru. Mulțumesc, domnule general, domnule Klompenhauer. Mulțumesc. General uh, McCall has spoken uh, both on Bosnia and on NATO-EU cooperation. Um, let, let me focus on a broader... Dați-mi voie să discut uh, despre o chestiune mai uh, Uh, generală, este vorba de tranziție și strategia de ieșire. Ar fi două aspecte de discutat aici. În primul rând, nu am luat o hotărâre. Se pun la punct uh, sisteme de referință pentru a lua o decizie informată. Aceste două aspecte sunt, uh, pe de o parte, rezultatele acestei integrări europene. Vom reuși oare să dăm uh, instituțiilor și politicienilor o atitudine sănătoasă și benefică pentru buna funcționare a statului. Asta este efectul pull, mai există și efectul push și uh, efectul pe care îl dă, îl dă Uniunea Europeană. Trebuie să ne dăm seama că extremismul are ca bază um, lipsa legilor, fără de legea. Iar noi încercăm să reducem um, impunitatea fără de legea. Iar acum uh, este um, activitatea în afara legii este mult mai riscantă. Ceea ce ne, ajunge, ne ajută mă scuzați, să punem temeliile. Celălalt factor push este faptul că domnul Feller lucrează îndeaproape cu omologii săi poliț- polițenești și uh, din justiție pentru a ajunge la o cooperare între entitățile polițenești existente. Iar această practică a cooperării este foarte importantă, fiindcă reușește să depășească obstacole psihologice – Dacă, învă- dacă învățăm să lucrăm împreună, reușim să depășim aceste piedici împreună. Iată de ce operațiunile, marile operațiuni internaționale, uh, operațiunile împotriva crimei organizate sunt foarte importante, fiindcă forțele polițienești învață să conlucreze. Uneori, uh, uh, poliția sârbă are conducerea, alteori Poliția Federației are, are conducerea. Iată de ce, prin această abordare de, de jos în sus, încercăm să ne aducem contribuția la crearea condițiilor necesare unei durabilități. Iar această durabilitate va fi judecată la un moment dat, va fi evaluată și vom încerca să aflăm dacă este destul de puternică pentru a ne permite nouă să ne retragem. Este adevărat că operațiunile civile sunt mai puțin costisitoare decât cele militare, iar o strategie de ieșire ar putea să pară mai puțin urgentă pentru misiunile civile, dar la un moment dat va trebui să avem o perioadă de tranziție și până la urmă ani în care misiunea polițienească și-a desfășurat o bună activitate în Bosnia ne îndreptățesc să ne gândim la o perioadă de tranziție către uh, predarea Um, competențelor uh, și răspunderii autorităților locale. Mulțumesc uh, următorul vorbitor. Uh, aș dori să mă alătur și eu celor spuse de domnului McCall în ceea ce privește situația de după 2011. Există un element decizionar politic, fiindcă aici este vorba de o decizie politică, bineînțeles, și în continuare vom oferi consultanță tehnică pentru pregătirea acestui proces decizionar politic. Doresc să vă reamintesc faptul că suntem între, încă în cadrul unui exercițiu de construire a capacității, fiindcă din perspectiva noastră am observat că există eforturi uh, pentru a moderniza sistemul uh, de aplicare a legii și sistemul judiciar în Bosnia-Herzegovina, iar la sfârșitul, la finele acestui proces, prin, prin uh, legile de reformă a poliției din uh, primăvara anului 2008, am reușit să înființăm noi agenții cu diverse competențe la nivel statal, inclusiv coordonarea agențiilor de aplicare a legii, a legii, dar avem în continuare scenarii complicate de aplicare a legii, ceea ce mă face pe mine să vorbesc cu 17 agenții de aplicare a legii la nivel uh, regional și ceea ce mă face să vorbesc cu uh, 17 miniștri de interne bară securitate. Această situație este generată de, pol- de procesul politic, iar adesea noi spunem, iată, așa stau lucrurile și uh, încercăm să îmbunătățim lucrurile în acest uh, domeniu în care Bosnia-Herzegovina și-a ales capacitatea și uh, capacitățile uh, inclusiv la nivel statal. Iar unei de aceste procese au nevoie de voință politică pentru a permite, pentru a permite aplicarea legii și justiției în mod coerent și complementar cu sistemele ex- existente. Spre deosebire de EUFOR, noi nu ne bazăm pe capitolul 7, astfel încât dacă, astfel încât orice decizie politică privind um, orizontul de după 2011 trebuie să țină cont de faptul că noi suntem acolo la invitația uh, președ, președinției uh, bosnei herzegovinei Această misiune a fost invitată, deci, în Bosnia-Herzegovina. Iar pe perioada mandatului nostru, noi consolidăm procese instituționalizate durabile, așa cum s-a menționat, în domeniul cooperării, coordonării și comunicării. Iar această provocare este cea pe care trebuie să o sprijinim în continuare, iar noi am reușit să aducem experți tehnici în ceea ce privește aplicarea legii, acesta este unul dintre succesele noastre. Am reușit ca acești experți să coopereze și au reușit să înregistreze un progres excepțional la nivel instituțional, prin cooperare și incluzând regiunile, fiindcă există o cooperare extraordinară cu unitățile vecine la nivel tehnic, cu Zagreb, Belgrad și sau orice alt oraș din vecinătate nu există probleme de comunicare la nivelul uh, unităților de aplicare a legii. Dacă s-ar aplica același lucru la nivel politic, uh, situația ar fi mult îmbunătățită, chiar dacă se simte progres în acest sens, totuși nu vreau să intru în detalii aici. Am încercat să am încercat ca această capacitate de cooperare la nivelul uh, aplicării legii să fie preluată de actorii naționali, inclusiv uh, directoratele pentru coordonare Directoratul pentru Coordonare Poliționească, înființat de curând, care reprezintă unul dintre proiectele noastre cele mai importante. Este important ca uh, cooperarea, capacitatea de cooperare sporită să devină o realitate în rândul agențiilor acestora, pentru a uh, decide care va fi situația pe viitor, trebuie să ne îndreptăm privirea pe, spre viitor uh, și uh, ne vom da seama că după 2010, important, un eveniment important uh, îl vor reprezenta alegerile din octombrie 2010 și doar atunci vom putea vedea în ce, uh, pe ce cale se îndreaptă situația în ceea ce privește capa, capacitatea politică um, a Bosnia-Herzegovina de a lua măsuri. Acest lucru este foarte important, dat fiindcă nu putem să gândim și să percepem a, aplicarea legii fără nivelul ministerial, deci este vorba de nivelul politic aici. Și iată, în acest sens uh, se îndreaptă, toat, se îndreaptă toate eforturile noastre, fiindcă aici mai avem multă cale de bătut și încercăm din răsputeri, prin dialoguri cu uh, miniștrii să transmit mesajul că o punere în aplicare a legii la nivel decizionar politic trebuie să aibă loc, astfel încât trebuie să se facă tot ce stă în, puțin, în putință din partea noastră pentru a se înțelege importanța acestui proiect. În ceea ce privește rolul Turciei, avem trei ofițeri de poliție și doi experți civili în cadrul forțelor polițienești. Ei uh, sunt um, uh, sunt um, foarte buni, nu creează probleme, ci le rezolvă. Au, um, o, avem o experiență bogată cu Uh, experții uh, din domeniul penal turci și această cooperare este foarte rodnică. O ultimă chestiune se referă la spălarea de bani despre care ați vorbit dumneavoastră, doamna Gomez. E vorba de, avea aici de un mecanism peer review care a remarcat că există foarte multe tranzacții suspicioase um, care ridică suspiciuni și care aici se vede cât de mult încearcă acest sistem să identifice tranzacțiile care ridică bănuieli, să combată crima organizată și spălarea de bani. Ministrul de Securitate ne-a invitat să participăm uh, la o, la o discuție privind modul în care uh, departul de informații secrete care face deocamdată parte din SIPA ar putea să-și sporească, să sporească eficiența acestor măsuri. Toate aceste mesaje au fost transmise, deci există hotărârea și angajamentul din partea actorilor naționali, iar noi trebuie să ne asigurăm până la urmă că acest proces nu depinde de anumite persoane, ci de evoluția instituțională. Și iată ce va face următoarele 18 luni. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule general. Domnul Campbell. Domnule general McCall, vă mulțumesc foarte mult pentru modul în care ați explicat foarte clar misiunea dumneavoastră. Eu sunt novice și nu prea cunosc uh, acordul Berlin Plus dar uh, mă interesează modul în care NATO și uh, Uniunea Europeană, forțele NATO și UE, interacționează. Mă interesează dacă există suprapuneri, conflicte și așa mai departe. Înțeleg că acordul Berlin Plus se ocupă de astfel, acoperă astfel de cazuri, dar uh, cred că cumva se risipesc eforturile, se, se creează o confuzie a misiunilor în momentul în care există prea mulți jucători pe teren, pe un teren cum este Bosnia-Herzegovina. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Buticofer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș dori să adresez o întrebare. Recunosc că sunt oarecum sceptic în ceea ce privește speranța pe care o nutresc unii, speranța că greutățile politice, problemele politice, nu vor uh, afecta, nu vor deveni probleme de securitate. Am, dacă contribuim, ne aducem contribuția la stabilitate și securitate, poate vom reuși să evităm o astfel de situație. Dar aș dori să vă întreb despre rolul președinției în Bosnia-Herzegovina. Ne puteți confirma cumva dacă președinția se bucură de sprijin în rândul populației, dacă se dorește menținerea la putere a sa, președinția se implică în acțiunile Altea. Vreau să vă întreb dacă există reuniuni cu întâlniri cu membrii președinției bosniei herzegovine sau noi, europenii, luăm hotărâri fără să includem și uh, autoritățile și uh, președinția Bosniei-Herzegovinei? Uh, thank you. And, um... Mulțumesc, uh, General McCall. O să vă vorbesc despre acordul Berlin Plus. Acesta se referă la operațiunea militară ONU și operațiunile civile UE și permite cooperarea între aceste operațiuni, permite Uniunii Europene să beneficieze de structura de comandă a NATO, de, de sprijinul logistic și deschide porțile pentru cooperare și dialog. Din experiența mea am această cooperare a fost foarte eficientă, foarte eficace, mai ales în perioade în care peste tot uh, toate structurile de apărare încearcă să obțină cât mai multă eficiență și astfel putem vedea cum putem profita la maxim de uh, ce avem la dispoziție. Astfel încât, din experiența mea personală, am înțeles că această structură funcționează foarte eficient. În ceea ce privește cooperarea între Uniunea Europeană și NATO și uh, în alte teatre de operațiuni, în teatrele de operațiuni unde uh, interacționăm cel mai mult, este vorba de Afganistan, între ISAF și um, uh, EPOL, EUPOL, uh, ca, CAFOR și EULEX, uh, mai ales uh, și pe, pe mări, pe mare. În cadrul acestor operațiuni um, este greu să existe un transfer de informații între cele două organizații. Uh, S-a vorbit înainte despre cooperarea extraordinară de la CAFOR. Este un exemplu foarte interesant, fiindcă cooperarea într-adevăr este excepțională, dar trebuie să spunem foarte clar că este la nivel informal, la nivel tactic și are loc, vă spun acest lucru cumva cu emoție, vă spun că această cooperare are loc în ciuda uh, orientărilor politice și nu datorită rol. Situația este destul de ciudată. Ne ne bazăm pe faptul că soldații nu vor, nu vor urma ordinele <laughs> și, și nu este o procedură foarte bună. În egală măsură, pentru că vorbesc aici despre abordarea compre, cuprinzătoare, în, toate, în multe operațiuni este foarte clar că guvernanța și dezvoltarea reprezintă căile de urmat pentru a avea succes pe termen lung și pentru a atinge obiectivele pe termen lung pe care, care sunt în interesul nostru comun. Iar Uh, dificultățile la nivelul uh, dialogului reprezintă o piedică importantă uh, în calea acestor, în cadrul realizării acestor eforturi. Iar pe teren se spune că ei, că EULEX și CAFOR se înțeleg și, și cooperează cum trebuie și dar nu ar trebui să facă acest lucru, ar trebui să, să aibă un cadru care să încurajeze acest lucru și nu există acest cadru, nu există acest cadru care să încurajeze, ci se pun bețe în roate uh, iar uh, această, această problemă are, își are ca sursa nivelul politic, fiindcă cei în, în, și până la urmă cei în uniformă trebuie să rezolve problemele create la nivel politic. Vă mulțumesc! Domnul McCown, um, îmi cer scuze, mai era o întrebare, dacă am înțeles eu bine, despre re, relația dintre președinția Bosnia-Herzegovina și alte. Nu vreau să evit întrebări, dar aceasta este o chestiune delicată la nivel politic și ar fi mai bine ca politicienii să răspundă la ea. În ceea ce privește cooperarea cu Altea pe teren, ne bucurăm de o cooperare foarte rodnică. Comandantul are o uh, cooperare cu clasa politică, o cooperare foarte sănătoasă și rodnică și deocamdată Atât pot să vă spun. Vă mulțumesc. Domnul președinte, uh, domnilor, uh, domnilor general, dacă ați dori să mai uh, spuneți ceva, să mai faceți o observație suplimentară, cred că s-a spus tot privind această chestiune. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. O să mai discutăm uh, poate despre NATO. Am înțeles ieri la conferința parlamentară, la conferința de la Riga, că vom avea o dezbatere pe viitor privind uh, revizuirea conceptului strategic al NATO și rolul uh, pe care îl are ONU, pe care îl are uh, UE în uh, cadrul procesului de reflecție care se desfășoară la ora actuală în cadrul NATO. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și următoarea noastră ședință va avea loc pe 23 iunie.